morning, dear, dear colleagues. I would like... Bună dimineața, dragi colegi. Before welcoming Mario Centeno, the Eurogroup President, uh, Vă rog să luați loc. Înainte să-i spun bun venit lui Mario Centeno, președintele Eurogrupului, am câteva comunicări. Documentele de reuniune Poate ați remarcat că majoritatea nu aveți în fața dumneavoastră dosarul obișnuit de documente este în urma mailului din 6 decembrie prin care notificăm modificarea politicii pentru a, să spunem așa, contribui la emisiile de dioxid de carbon. Deci, regula este că doar cei, doar colegii care au cerut documente, așa cum văd că sunt câțiva colegi prezenți, le vor primi să vă aduc minte că puteți să decideți mai târziu să cereți, să primiți documentele sau să cereți să nu le mai primiți. Cine dorește să primească aceste documente tipărite ar, uh, este rugat să contacteze secretariatul. Deciziile coordonatorilor, numiri, armonizarea și simplificarea unor reguli, anumitor reguli în ceea ce privește sistemul TVA, acordul, uh, revine și de acordul între Uniunea Europeană și Norvegia privind TVA-GUE, modificarea propunerii de regulament privind uh, cooperarea în domeniul TVA-ECR, sistem comun ceea ce privește TVA, biroul, cota TVA, SCD, sistemul comun TVA pentru IMM-uri PP, supravegherea prudențială a firmelor de investiții PP, cerințele prudențiale pentru firmele de investiții PP, bugetul 2019, toate secțiunile birou, Brexit, coordonatorii au discutat și au convenit aspecte ulterioare ale metodei de lucru, delegația Fran- din Franța. 12-14 februarie 2018 A fost o vizită de succes, audieri publice, decise, finanțe durabile. Uh, future ECB appointments, coordinated, discussed and agreed on the next step. Luni și marți vom lua și alți, alte măsuri. Guvernanța economică. Am decis uh, datele unei misiuni pentru Atena și ce să facem pentru uh, statele care fac obiectul unui program. Am amânat uh, discutarea pachetului Uniunii Economice și Monetare. Numirea ESAC, de asemenea, a fost discutată am discutat și Curtea Europeană de Conturi, rapoartele speciale. Subiectele următoare, bugetul Uniunii Europene, planul uh, Juncker, apoi evaluarea subvențiilor de stat, inclusiv în uh, sectorul uh, financiar, examinarea actelor delegate. Aici a fost decisă procedura în scris Apoi am discutat subiectele care trebuie să fie discutate cu președintele Comitetului de Risc Sistemic, formatul viitoarelor audieri uh, din uh, ECON și petițiile. Am, avem și aprobarea procesului verbal la reuniunii din 11 ianuarie, ordinea de zi și, în fine, pot să spun un bun venit călduros, călduros președintelui uh, Eurogrupului Mario Centeno pentru dialogul economic regulat. Mi se pare că este un uh, semn uh, de de bun augur faptul că ieri ați participat la sesiunea interparlamentară cu membrii parlamentelor naționale și astăzi sunteți la Comisia Econ pentru primul uh, dialog economic în temeiul regulamentului 1466 pe 97. Deci, bine ați venit! Ne bucură faptul că avem uh, ocazia de a începe acest dialog regulat împreună cu dumneavoastră. Așteptăm cu nerăbdare să um, sporim cooperarea, dialogul între Parlamentul European și Eurogrupul, ținând seama mai ales de etapa importantă prin care trecem acum, ținând seama de uh, fereastra de oportunitate deschisă în fața noastră care ne-ar permite să definitivăm Uniunea Bancară și să continuăm reformarea Uniunii Economice și Monetare. Comisia noastră este interesată să afle și rezultatul uh, reuniunii Eurogrupului de luni, ce s-a discutat, ce s-a decis în legătură cu Grecia, schimbul de opinii privind uh, promovarea fondului și modificarea Fondului European de Stabilitate. Știu că a fost și discuția prinsă vis-a-vis -vis de Uniunea Bancară, deci avem multe subiecte interesante de discutat. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Onorați membri, este o plăcere să mă aflu aici în uh, Comisia Econa Parlamentului European pentru primul dialog economic responsabilitatea democratică care revine rolului meu este o chestiune importantă. Cred că este de datoria mea să vin cât mai des este posibil în fața Parlamentului European pentru a discuta situațiile și evoluțiile economice actuale. O să spun câteva cuvinte privind perspectiva economică și apoi o să vă spun ce s-a discutat la Eurogrup privind provocările politice și aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Și în concluzie, o să vă mm, pun la curent cu ultimele etape uh, din programul uh, a cărui obiect este Grecia. Perspectiva economică. Trecem prin partea uh, bună a ciclului economic, nu din întâmplare, ci datorită muncii noastre. Economia zonei euro în acest moment este considerată a fi unul din principalii vectori ai creșterii economice pe plan global. Au trecut 19 trimestre consecutive de creștere a PIB-ului. Și astăzi culegem roadele creșterii economice datorită reformelor efectuate pe plan național și pe plan european. Reacția la criză poate a fost una lentă, mai ales când vine vorba de ocupare și investiții. Însă, în timp am uh, reușit să corectăm dezechilibrele și să întărim uh, arhitectura instituțională a monedei uh, unice. Ultimele date ne arată că această creștere economică va fi una durabilă în următorii ani și dezechilibrele macroeconomice acumulate vor continua să se disipeze. Astăzi, în alte cuvinte, astăzi avem uh, fluxuri pozitive în economiile noastre, mulțumită reformelor adoptate și pe care le punem în aplicare astăzi. Acest lucru este observat în tendința pozitivă de creare de noi locuri de muncă, de îmbunătățire a conturilor publice și de o poziție externă mai echilibrată. În general, această reducere a dezechilibrelor duce la o creștere mai durabilă și mai inclusivă. Pe, în timp, aceste fluxuri pozitive uh, vor contribui la reducerea moștenirii uh, crizei pe măsură ce uh, creșterea economică va continua. Elementele fundamentale îmbunătățite vor susțină și ele creșterea economică și este important să păstrăm acest ciclu virtuos și ajung la chestiunea mixului politic. Acesta trebuie să fie creat astfel încât să permită economiei zonei euro să fie puternică din punct de vedere structural și să ducă la o creștere economică echilibrată. Și în acest sens avem nevoie de un set de politici fiscale uh, bine calibrate, care să urmeze două obiective. Trebuie să ne asigurăm că suntem bine pregătiți să avem o rezervă în momentul în care se va ajunge la uh, reversul ciclului economic. Acum este momentul să ne creăm marja de manevră fiscală necesară. Pactul de stabilitate și creștere rămâne busola noastră din punctul de vedere al politicii uh, fiscale. Este nevoie să avem politici fiscale uh, sănătoase și responsabile însă nu sunt suficiente pentru un model economic uh, de succes. Creșterea economică trebuie să se poată desfășura și în contexte mai puțin uh, favorabile. Drept urmare, este nevoie de reziliență a economiilor uh, noastre pentru a face față unor crize similare cu cele din ultimii ani. Drept urmare, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe competitivitate să facem uh, investiții de în altă calitate în, produc- în productivitate. Zona euro are o problemă legată de investiții. Investițiile uh, și-au revenit în ultima perioadă, însă au fost prea reduse în ultimii ani, mai ales pe parcursul crizei și după această criză. Este o ocazie risipită, mai ales ținând seama de uh, Uh, rata de dobândă redusă. Economia noastră trebuie, economiile noastre trebuie să uh, fie suficient de flexibile pentru a se putea adapta peisajului global uh, în schimbare. Avem nevoie de mai multe investiții, de o forță de muncă mai, mai mobilizată și munca trebuie să fie un factor de producție și care să se merită. Și mă gândesc aici la o fiscalitate onestă, la o creștere inclusivă, la un model uh, economic care să fie în beneficiul tuturor țărilor. Trebuie să putem să profităm, să declanșăm marele potențial de creștere existent în continuare pe marea noastră piață unică. Și din punctul meu de vedere, Eurogrupul are un rol de catalizator din acest punct de vedere ținând seama de cât de strâns legate sunt economiile zonei euro, um, trebuie să, ne, trebuie să înțelegem că politicile naționale au efecte uh, transfrontaliere. Uh, Mixul politic arată bine pe hârtie, însă, pe hârtie, însă pentru a funcționa trebuie să gestionăm mai bine așteptările și să dăm dovadă de o doză sănătoasă de uh, răbdare, ceea ce uneori lipsește din uh, dezbaterea politică. Experiența trecută ne arată că, anumi, că, că politicile responsabile vor duce la o creștere durabilă. Și acum o să mă refer la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Pregătirea uh, de viitor este, responsabilitate, este o responsabilitate națională și în Europa una comună. Și care este discuția actuală privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Pot să fiu foarte succint pentru că deja v-am prezentat uh, părerile mele pe acest subiect cu ocazia intervenției pe care am avut-o în Parlamentul European pe subiectul semestrului european. Ministrii de Finanțe vor lucra din greu pentru a permite liderilor noștri să ia primul, uh, primul set de, de decizii concrete în Uniune. Prioritățile noastre sunt reprezentate de completarea Uniunii Bancare și transformarea, evoluția ulterioară a mecanismului european de stabilitate. Dacă ne dorim ca lucrurile să funcționeze, trebuie să ne concentrăm în primul rând pe fond. Foaia de parcurs din 2016 Um, a fost deja adoptată, deci nu începem de la zero. În iunie avem nevoie de obiective clare. Nu va fi însă în iunie sfârșitul acestei dezbateri, ci mai degrabă începutul unei noi faze, unei puneri în aplicare pas cu pas. O să reflectăm și la alte idei, cum ar fi o, fiscal, o, o capacitate fiscală comună, și norme fiscale mai bune în zona euro. Nu pot să anticipez de pe acum rezultatul uh, discuțiilor liderilor summitul din martie, însă sunt optimist că va fi posibil să convenim niște decizii raționale. Voința politică există cu certitudine există această voință politică de a profita de actuala fereastră de oportunitate și există elemente comune între noi pe care putem construi și aș dori să insist asupra faptului că eforturile noastre servesc unui singur scop, întăririi uh, rezistenței zonei euro și astfel ne asigurăm că nu ne vom mai asuma aceleași riscuri ca în trecut, moment în care moment în care euro nu era pregătit să facă față acestei crize. Dacă moneda euro va fi întărită și mai mult, vom face un serviciu tuturor cetățenilor noștri, generând un uh, mediu de afaceri propice încrederii și creșterii economice. După cum am spus și ieri în Parlamentul European, euro este un instrument uh, și nu un scop în sine. În concluzie, o să mă refer la Grecia. Programele de ajustare uh, pentru Grecia au fost discutate în mod regulat în reuniunile Eurogrupului. A fost un, și a fost un proces dificil, nu doar uh, pentru cetățenii eleni, însă uh, am impresia că am depășit uh, perioada cea mai uh, dif- dificilă. Veștile din Atena și informațiile oferite de instituțiile internaționale ne dau uh, uh, motive să fim încrezători. Uh, Um, economia Greciei s-a, re, s-a, redresat, perspectiva de viitor este pozitivă și Grecia este pe punctul de a putea avea acces din nou pe finanțare pe, uh, pe piețele uh, financiare. Autoritățile din uh, Grecia au pus în, în aplicare toate acțiunile um, convenite și mecanismul european de, sta- de stabilitate uh, va putea, va putea contribui la rezervele necesare pentru Grecia după această criză. Și dacă pro- programul actual va continua, uh, Grecia va putea ieși uh, cu succes din programul de asistență oferit de Mecanismul European de Stabilitate, așa cum s-a prevăzut în luna august. Și în următoarele luni, Grecia se va îndrepta înspre a avea din nou acces la finanțare de pe, de pe piețe, așa cum s-a angajat Eurogrupul în iunie anul trecut. Această decizie va fi luată însă doar la înspre sfârșitul uh, acestui program, după ce vom dispune de mai multe informații, inclusiv durabilitatea uh, datoriei suverane. Asumarea însă este cheie pentru un succes de durată. Din pro- și știu acest lucru din propria mea experiență în calitate de ministru de finanțe uh, pentru Portugalia. Doar politici fiscale responsabile și reforme structurale uh, Um, sunt, uh, sunt cele care vor duce la succes. Și Grecia tratează acest subiect cu toată seriozitatea. Guvernul pregătește, pregătește o cuprinzătare strategie de creștere pe termen lung care va fi prezentată Eurogrupului, strategie esențială pentru a defini caracteristicile perioadei uh, de după acest program de asistență și va fi că ca economia elena să uh, Uh, revină pe picior de egalitate cu economiile uh, celorlalte state din moneda euro și așteptăm cu nerăbdare acest moment. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste observații cuprinzătoare. Ieri am avut un schimb de opinii excelent cu ministrul de de finanță Elen. Am văzut care este situația actuală a, pro- a progreselor înregistrate de Grecia. Majoritatea grupurilor politice privesc cu ochi buni activitatea ambelor părți, mecanismul european de stabilitate instituțiilor europene, dar și a guvernului grec în implementarea acțiunilor necesare care să confere credibilitatea strategiei Greciei. Sunt vești bune și sperăm că și pașii ulteriori necesari privind datoria uh, suverană vor duce la rezultate bune. Trecem acum la întrebări și răspunsuri din partea colegilor. Burkhard Balț este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Herr Sentenio, auch äh, Von meiner Seite aus äh, ein herzliches Willkommen hier. Bun venit și din partea mea, domnule Centeno. Mă bucură faptul că sunteți astăzi la comisia noastră. Cred că numele întregului grup politic PPE pot să vă spun că așteptăm cu nerăbdare uh, schimbul de opinii și colaborarea viitoare împreună cu dumneavoastră. Am o întrebare legată de uh, ședința Eurogrupului de la începutul acestei uh, săptămâni. În această reuniune v-ați referit la faptul că vă doriți un mecanism, o schemă europeană de, de garantare a depozitelor uh, bancare. În același timp, ați spus că, indiferent de forma acestui, acestui uh, sistem viitor, el nu va avea uh, nu trebuie să fie folosit uh, de unii care nu își aduc propria contribuție la finanțarea acestui, acestui uh, mecanism, acestui sistem. Însă, cred că există o logică a pașilor care trebuie făcuți pentru a ajunge această uh, situație. Drept urmare, aș dori să vă întreb dacă în noua calitate de președinte al Eurogrupului veți cere uh, din partea Comisiei măsuri concrete privind reducerea uh, creditelor uh, neperformante și privind fluxurile de, de capital și cum, ce, ce veți face pentru ca reducerea riscurilor să meargă înainte într-un mod credibil și insist asupra cuvântului credibil și cum îi veți convinge de asemenea în această perioadă uh, de bun augur din punct de vedere economic să meargă înainte cu reformele necesare. Mulțumesc! Thank you, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Balț, pentru că ați pus o întrebare foarte importantă pe un subiect la fel de important. Într-adevăr, este cât se poate de important să desăvârșim arhitectura instituțională a Uniunii Bancare în beneficiul tuturor părților participante și pentru asta trebuie să ne asigurăm că toată lumea are încredere în etapele care trebuie parcurse și să nu existe distorsiuni sau anumite stimulente care nu sunt compatibile cu obiectivele fixate. Iată de ce, în faia de drum din 2016, ne-am pus de acord asupra implementării unor uh, numeroase măsuri de reducere a riscului, a riscurilor, lucruri care se tot discută de ceva vreme încoace și știți că și eu mă aștept ca aceste lucruri să fie aprobate în pachetul cu același nume care este actualmente în curs de pregătire la Comisia Executivă. După cum știți, da, acesta va reprezenta un mare pas înainte către promovarea în continuare a reducerii riscurilor în uh, sistemul nostru bancar financiar. Evoluția indicatorilor de până acum care, bineînțeles, reflectă măsurile luate, tocmai pentru a spări credibilitatea în legătură cu reducerea riscurilor, uh, aceste evoluții sunt pozitive. Măsurile au fost numeroase în acest sens, nu m-a plecat supra tuturora, dar avem o serie de directive în ce privește contrapărțile, apoi implementarea mecanismului unic de supraveghere și multe altele. Toate acestea lucrează în favoarea credibilității din sectorul nostru financiar și bancar. Este adevărat că o serie de țări, bine, toate țările au fost uh, afectate de crize, dar unele mai mult decât altele. Și anumite sisteme naționale bancare financiare au această moștenire uh, care trebuie rezolvată. Și da, într-adevăr, reducerea creditelor neperformante poate să fie una dintre aceste măsuri și sunt încrezător că aceste moșteniri, aceste probleme vor fi rezolvate în următoarele pachete legislative. Și vreau să spun un lucru, și anume că în contextul mecanismului de supraveghere aplicat tuturor băncilor noastre, toate băncile au depășit uh, țintele fixate pentru reducerea creditelor neperformante, de pildă pentru anul 2017. Asta înseamnă încredere în acest proces. E foarte important să fim pe aceeași lungime de undă și exact asta trebuie să fac eu ca și președinte al Eurogrupului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am avut date de ieri. Uh, 25% reducere pe 2017 și deci jumătate de punct câștigat în mai puțin de un an și jumătate. Vești bune așadar. Pedro Silva Pereira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Centero, Vreau să vă întâmpin aici cu multă căldură în numele grupului socialist și aș spune ceva pe un ton mai personal. Ă, ca și portughez și ca și european aș trimite un mesaj pentru că, într-adevăr, ă, foarte recent încă Portugalia era în discuție pentru a fi sancționată. Dar astăzi ați devenit ă, lider al Eurogrupului și asta arată cât de, de succes a fost munca dumneavoastră ca și ministru al finanțelor. Deci am recapătat încredere. Iar alegerea dumneavoastră mi se pare că este un semnal de speranță și pentru euro și pentru zona euro. Este foarte clar că vă așteaptă o serie întreagă de sarcini și de reforme în domeniul economic, monetar și financiar atunci când uh, v-ați depus uh, candidatura printre alți miniștri de finanțe la Eurogrup, ați uh, vorbit despre obiectivele de, economic, de um, politică monetară, dar ați subliniat și nevoia de convergență economică și, în acest sens, să ne îngrijim și de așteptările cetățenilor. Vă întreb, în cadrul UEM, care sunt obiectivele pure de convergență și ce instrumente ar putea să contribuie la această convergență preconizată. Și vă mai întreb dacă această convergență, această idee de convergență se potrivește cu programul minimalist uh, din, uh, de reforme din uh, Uniunea Economică și Monetară, care se concentrează foarte mult pe partea bancară Uh, fără capacitate bugetară extraordinară și fără o um, evoluție a mecanismului de stabilitate european către un fond monetar, monetar european. Și atunci, stabilitate, stabilitate, dar care trebuie să fie ambiția noastră pentru a desăvârși cu adevărat Uniunea Economică și Monetară. Mulțumesc! Vreau să răspund domnului uh, Silva Pereira, o să vorbesc uh, în limba portugheză la cererea sa. Și vreau să-i confirm că suntem extrem de ambițioși când vine vorba de situația actuală. După cum vă spuneam, este o fereastră de oportunitate unică. Nu numai din perspectiva perioadei pe care o traversăm, pentru că e vorba și de un anumit moment din uh, ciclul politic pe care îl traversăm, așadar, în cadrul căruia există multe ambiții de a face lucruri în Europa, din punct de vedere politic. De pildă, reforma pe care ați menționat-o, dar este vorba și de o uh, Uh, situație economică care este fructul uh, întăririi unor instituții din economice și monetare uh, din ultima vreme. Mie mi se pare că e vorba pur și simplu de o relație cauză-efect și acesta este un moment propice pe care îl traversăm astăzi în Europa. Pur și simplu avem indicatori economici mai buni, și asta în toate domeniile și mai bune decât alte zone din lume. Suntem într-un echilibru bugetar, putem să facem și economii semnificative, bani care apoi să poată să fie investiți în creștere și în bunăstarea cetățenilor noștri. Pentru că asta să se întâmple într-adevăr, într-un cadru solid, trebuie să ne preocupăm, să promovăm convergența și asta mai ales prin cadrul nostru instituțional care trebuie să fie completat, consolidat și este exact ce am spus și la început, și anume că aici trebuie să ne concentrăm și să găsim toate instrumentele necesare pentru a desăvârși această uniune economică și monetară, asta presupune și o analiză amănunțită a regulilor bugetare, astfel încât acestea să fie și mai eficiente și o dezbatere legată de capacitatea bugetară a Uniunii Europene care să fie completată, consolidată prin reforme structurale și prin convergență. Practic, se poate spune că dacă n-ai instituțiile complete, nici n-ai cum să obții rezultate complete. Deci asta trebuie făcut, trebuie completat acest peisaj instituțional astfel încât, într-un context uh, deosebit de mare încredere în evoluția economică în toate statele membre, să putem să ne realizăm obiectivele pe care ni le-am fixat. Mulțumesc. Domnul Luca. Bună ziua, domnule președinte, domnule Senteno și în numele ECR-ului vreau să vă întâmpin aici. M-aș concentra pe chestiunea Greciei și pe posibilul acces al Greciei pe piețele de capital în condițiile în care această țară și-a completat al treilea program. Știți bine că Parlamentul European, în uh, hotărârea sa legată de raportul uh, BCE, recent, deci Parlamentul European a cerut BCE-ului să includă uh, obligațiunile de stat sau guvernamentale uh, grecești în programul său după ce aceste obligațiuni ajung uh, să poată să fie notate din punctul de vedere al investi investițiilor. Au fost uh, discuții cu domnul Tsakalotos, ministrul, ministra finanțelor din Grecia, în care ea a subliniat uh, un alt aspect al liniei de credit precauționare și Până la urmă, s-a dovedit că este bine ca Grecia să arate că în fața piețelor de capital uh, este pe propriile picioare și că nu mai depinde de această perfuzie pe care a avut-o până acum. Și l-am întrebat pe ministrul Tsakalotos uh, în legătură cu aceste posibilități și dacă n-ar putea să declare uh, solemn în fața BCE-ului că nu dorește ca această bancă centrală europeană uh, neapărat să cumpere obligațiunile de stat uh, grecești, dar că ar putea să o facă. Și atunci cum stăm? Credeți că Grecia are nevoie și ar trebui să profite de aceste achiziționări ale BCE um, de obligațiuni uh, de stat grecești după ce um, Grecia este în al treilea program și poate să fie cotată uh, ca pentru investiții sau considerați că acest uh, demers nu trebuie să fie făcut sau poate că Eurogrupul să ceară BCE-ului să se abțină să nu cumpere acest gen de obligațiuni? Yes. Of course they buy on secondary market. Bineînțeles că oricum cumpără pe, se cumpără pe piața, pe piața secundară. Domnul Centeno, da, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare pentru că ridicați o chestiune cât se poate de importantă care se referă la programul care urmează sau posterior uh, uh situației pe care am avut-o înainte cu Grecia și ne putem inspira din uh, experiența portugheză. Există două aspecte care determină succesul unui astfel de pro, uh, program. Grecia a fost supusă acestui program timp de 8 ani și nu a fost simplu deloc, trebuie să înțelegem asta, iar societatea elenă trebuie să-și recapete cumva suveranitate din acest punct de vedere. Și deci există o serie de condiții financiare și mecanismul de stabilitate și instituțiile aferente, toate aceste lucruri noi le analizăm împreună cu autoritățile din Grecia, încercând să ne asigurăm că acest program post, post-program, Grecia poate să aibă din nou acces de plin la piețe Bineînțeles că prima condiție este aceasta pentru Grecia. Și apoi mai trebuie deplinite și niște condiții intrisece, interne din Grecia, pentru ca acest program să dea roade și să vedem o coerență și consecvență în raport cu ciclul politic. E foarte important, pentru că s-a întâmplat asta și în Grecia. E important ca o țară și pe plan intern și pe plan internațional să aibă încredere, să beneficieze de încredere pentru a se putea angaja în această nouă etape. etapă. Asta este esențial. Bineînțeles că aranjamentul precis uh, aparține autorităților din Grecia. Ei trebuie să decidă. Uh, dar eu cred că trebuie evaluate toată paleta de mecanisme, de instrumente la dispoziție și să fie folosite în acest proces. Însă cele două condiții sunt accesul pe piețe și acel tampon financiar de lichidități pe care guvernul din Grecia îl constituie în acest moment E foarte important ca să poată să se gândească la cofinanțare pe piețe și, bineînțeles, o stabilitate a situației politice, lucruri care trebuie eh, spuse pe șleau și înfruntate ca atare, pentru că eh, multe scenarii se pot eh, desprinde de aici. Puteți să mă răspundeți la întrebarea mea privind PSPP? Nu mi-ați răspuns, spune domnul Luche. Da, Aici cred că trebuie, vă spuneam, să folosim toate instrumentele la dispoziție și atunci uh, guvernul grec va avea de unde să leagă. PSPP, insistă domnul Luche, uh, domnul președinte, știți bine că nu este ceva de politică economică, ci este un, uh, o pârghie economică care poate fi acționată. Nu are nimic de a face cu programul de țară domnul Lucă din, insistă din sală. V-am pus o întrebare, nu dumneavoastră, ci domnului Senteno, domnul președinte, dar v-ați uh, terminat timpul și v-am dat și un minut în plus, am fost flexibil și cred că am spus niște lucruri de bază aici ca să ajut discuția, ca toată lumea să înțeleagă. Domnul Tremoza, Ibersele. Președinte, dear Mr. Centeno, in the name of the Liberal and Democrat Group, welcome to this Parliament and congratulations for your nominations. We hope that we will work very good together. Am mai multe întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, Portugalia a făcut o treabă bună reducând deficitul public, însă sunt țări cum ar fi Franța sau Spania care au menținut un deficit de peste 3% în ultimii 10 ani primejduind uh, sustabilitatea uh, în condițiile pe care le cunoaștem cu rata, cu rata dobânzii și vă întreb ce se întâmplă în acest sens ca președinte al Eurogrupului. Regulile de tip bail-in au fost aplicate într-un mod foarte mm, discreționar. Avem cazuri uh, emblematice în Portugalia, Spania și Italia acest mecanism de bail-in a fost folosit în fel, în fel și chip, iar directiva privind plățile întârziate și ea, ea, este, și ea este aplicată diferit uh, în diferite țări, iar Mario Draghi, acum câteva luni, a spus că avem o problemă în continuare cu creditele neperformante pentru că plățile întârzie într-o serie de țări. Cum vă veți apuca de acest uh, lucru? În sfârșit, Domnul Delindo a fost ales ca președinte al BCE. Noi, într-o scrisoare, am spus că Lei era candidatul nostru preferat, dar cum să explicăm explicăm publicului că Eurogrupul a ales din rândul său un președinte al BCE, se creează nu cumva un prece, prece, precedent și nu cumva asta nu deschide posibilitatea ca mai mulți membrii aerogrupului să solicite poziții înalte la BCE în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Tremosa, pentru această întrebare. Regulile din pactul de stabilitate și creștere sunt extrem de clare și le-am implementat cu mult angajament din partea tuturor țărilor. Astăzi, avem o situație cât se poate de compactă că vine vorba de uh, indicatorii fiscali și politicile fiscale deci foarte puțin dispersată, ceea ce este o veste bună pentru toată Europa, pentru că ne găsim într-o poziție echilibrată, nu peste tot, dar o serie de țări, toate țările de fapt converg către o situație de sustenabilitate, ele conformându-se regulilor, adică limitele și țintele pentru deficitul public și cred că Franța și Spania și ele se vor alinia în curând. În ce privește sectorul financiar? Există o serie de regle, regulamente foarte importante și credibile care se implementează actualmente pe continentul nostru. Nu vreau să intru în detaliu pentru fiecare situație, dar diferitele regulamente dau rezultate în diferite momente de timp. Și și alte revizuiri uh, sunt preconizate pentru aceste regulamente în continuare, așa cum am spus la primul răspuns, consolidând credibilitatea și reducând riscurile, inclusiv când vine vorba de creditele neperformante. Deci sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le considerăm în viitor. Iar moneda euro este o monedă foarte tânără în domeniul financiar bancar. Trebuie să conlucrăm pentru a îmbunătăți șansele acestei monede ca să ajungă la maturitate și pentru ca cu toții să înțelegem că trebuie să se implementeze niște reguli aici, aici într-un mod cât se poate de sustenabil. Deci acest gen de screening trebuie să aibă loc. Domnul de Ghindov și numirea sa în fruntea BCE-ului, a avut deja ocazia să felicit ambii candidați, în sensul că îi cunosc pe amândoi de ceva vreme încoace, am lucrat împreună cu cei doi în diferite momente și formule și pot să vă spun că ambele CV-uri sunt uh, extrem de impresionante și ne-a impresionat pe noi miniștri din Eurogrup. Iar această evaluare, această judecată a miniștrilor uh, s-a concentrat strict pe profilul profesional, pe CV-ul celor doi candidați, care mi se pare că e cel mai important lucru în momentul în care dorim o procedură deschisă și controlabilă și ca toată lumea să judece în mod cât se poate deschis uh, profilul fiecărui uh, candidat. Domnul Miguel Viegas. Bun dia, <coughs> bem aici, aqui a esta comissão. Eu ontem... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Centeno, în comisia noastră. Ieri am ascultat intervenția dumneavoastră și, sincer, am fost un pic dezamăgit pentru că, după experiența troicii, vedem care sunt efectele perverse ale pactului de stabilitate și vedem care sunt limitele unei astfel de politici de austeritate macroeconomică și, de asemenea, experiența recentă a guvernului și măsurile curajoase care au fost luate, de multe ori uh, contrar celor cerute de instituțiile europene, e bine, în acest context aș dori să vă întreb, domnule ministru, care este valoarea noastră globală în ceea ce privește zona euro? Și cum anume am putea atenua caracterul ciclic al crizelor și care a provocat atât de multă suferință în multe din țările europene? Asta e prima întrebare. Și în al doua întrebare, care e legată de prima, uh, este următoarea. Se dorește pe viitor o legătură între bugetul european și politicile structurale și uh, ideea fiind să atenuăm Um, riscul de um, criză ciclică și să avem un, o uh, posibilitate de a contracara acest ciclu și, eventual, acesta va duce cu sine o revizuire a normelor de deficit bugetar. Acum, aș dori să știu, după părerea dumneavoastră, o astfel de situație ar putea să pună sub semnul întrebării capacitatea guvernelor de a menține totuși un oarecare nivel de investiții comparativ cu datoriile suverane. Răspunsul pe care îl avem în momentul de astă, în momentul de față, nu e neapărat suficient. Știu că în momentul în care ați fost ministru ați avut o poziție destul de diferită. Mulțumesc. Ehm, Mulțumesc. Vamos, ehm, de facto, eh, analisar, e é uma análise que é feita de forma, enfim, quase... Ceea ce trebuie să facem este, de fapt, o analiză, aș spune eu, permanentă a felului în care se aplică normele care stau la baza muncii noastre comune în contextul Uniunii Economice și Monetare. Într-o astfel de uniune economică și monetară, regulile sunt necesare. Tocmai pentru a reglementa, pentru a încadra comportamentul fiecăruia și pentru a coordona evoluția economică și financiară a tuturor țărilor participante. Și deci este absolut necesar să înțelegem că există totuși oarecare marjă de flexibilitate în felul în care se aplică aceste reguli indiferent că suntem sau nu suntem de acord cu această flexibilitate, trebuie văzut dacă flexibilitatea se aplică în modul cel mai eficient. Și acum e clar că exemplul din Portugalia ne-a demonstrat în mod clar că e posibil să găsim soluții alternative față de acel, uh, acel mix de politici Uh, care să ne permită să facem față unor probleme concrete în anumite perioade de timp uh, bine determinate. Europa nu avea um, instrumente de gestiune ale crizei și asta se leagă și de problema datoriilor suverane. În momentul în care ne-am confruntat cu astfel de dificultăți, a fost nevoie de o consolidare a mecanismelor de gestiune a situațiilor de criză și asta prin crearea unui mecanism de stabilitate europeană, spre exemplu. Și acum trebuie să consolidăm acest mecanism. pentru că în acest context noi trebuie să fim în măsură să pregătim un răspuns în așa fel încât să putem gestiona pe viitor eventualele presiuni care ar putea apărea în contextul datoriilor suverane. Și după cum am spus deja încă de la bun început, este absolut necesar ca instituțiile să dea dovadă și de oarecare răbdare, în sensul că agenții economici, întreprinderile, gospodăriile să poată să acționeze în așa fel încât să putem desfășura și realiza activitățile noastre în mod corect. Deci cred că răbdarea e factorul cheie în aceste momente. Pentru că aceste crize ale datoriilor suverane sunt crize care durează mult până le depășim. Iar în ceea ce privește reformele structurale, Eu cred că dezbaterea actuală se referă mai degrabă la crearea unor mecanisme suplimentare de finanțare pe, în favoarea investițiilor, pentru investiții, care să ne mențină, să, să ne permită să avem oarecare stabilitate de-a lungul ciclurilor economice și care să nu pună sub semnul întrebării sau un pericol politicile noastre investiționale, care sunt absolut fundamentale în momentul de față în Europa. În așa fel încât economia europeană să fie una de succes. Mulțumesc! Cum Sven Giegold. Numele Verzilor și a Parlamentului European vă urez uh, bun venit în ședința noastră de astăzi. Uh, țara dumneavoastră și contribuția noastră personală au demonstrat uh, că nu aveau dreptate cei care spuneau că o țară din sudul Europei nu poate fi una de succes și nu poate să se descurce într-o monedă comună alături de țări cum ar fi țările de jos sau Germania. Dar dumneavoastră ați reușit acest lucru și ați menținut unitatea Europei. E foarte important și ne-a plăcut acest lucru. Și ați dovedit că mulți au greșit, chiar și cei care se află în această sală. Dar este totuși în continuare important să ne punem întrebarea ce vom face când vom mai avea eventual o altă criză globală macroeconomică. Și atunci lansăm un apel către dumneavoastră să fiți ambițios în uh, Eurogrup, să lansați reforme, reforme în așa fel încât sistemul să reziste la crize. Apoi, vorba și de relațiile interinstituționale. Mai întâi aș dori să vă întreb, eventual, vă puteți lua angajamentul să fiți mai disponibil decât predecesorul dumneavoastră în acest Parlament? Să fiți mai... Uh, uh doritor de schimb de opinii cu membrii direct aleși ai Parlamentului European. Și în al doilea rând, într-o recomandare sau decizie recentă, ombudsmanul a lansat un apel către Consiliu și anume că e o proastă gestionare faptul că poziția statelor membre în Consiliu nu sunt suficient de transparente. Ce puteți face dumneavoastră pentru a spări transparența din Eurogrup? Adică să știm exact care stat membru a luat ce decizie. Deci transparența uh, în momentul în care deții un anumit grad de putere, este deosebit de importantă și fără niciun fel de îndoială, Eurogrup este poate unul din locurile cele mai uh, puternice din Europa, unde există cea mai multă putere. Dacă e să ne uităm și la directoratul Băncii Centrale Europene, sunt prea puține femei. Uh, ce părere aveți în următoarele numiri uh, BCE? Oare veți avea posibilitatea să vă asigurați că femeile vor avea un, un locuri de vârf și mai multă vizibilitate? Thank you, uh, thank you, uh, uh, Mr. Giegold. It's... Mulțumesc, domnule Giegold. Da, e foarte important să fii ambițios în această etapă. Tocmai din motivele pe care deja le-am menționat. Și anume că trebuie să fim pregătiți să avem răspunsuri la îndemână față de provocările ce ne așteaptă. După cum spuneam chiar și ieri, după părerea mea, provocările Europei pot fi atât interne cât și externe și provocarea cea mai mare, riscul cel mai mare în intern îl reprezintă riscul unei lipse de acțiune, un fel de adormire pe lauri. De aceea noi trebuie să fim ambițioși acum, în această etapă. Și cu siguranță, așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să subliniem această idee politică deosebit de importantă și anume să dispunem de soluții alternative. E foarte important într-o societate democratică să fii în măsură să propui și alternative cetățenilor și să știți că aceste alternative există. Nu putem avea doar o cale unică de a depăși ceea ce ne așteaptă. Deci trebuie să fim deschiși și inovatori și instituțiile noastre trebuie să fie concepută în așa fel încât să fie măsură să fie la înălțimea acelor provocări și să utilizeze soluțiile alternative care există. Și discuțiile, clar că trebuie să fie transparente, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Iar disponibilitatea mea de a avea schimburi de opinii pe aceste subiecte, așa cum am spus chiar la începutul declarației mele inițiale, uh, sunt extrem de deschis aceste idei și sunt gata de câte ori va fi nevoie să vin și să vă împărtășesc uh, idei. Transparența lucrărilor din Eurogrup s-a îmbunătățit în ultima vreme. Și cu siguranță e loc și de mai bine, dar am dovedit foarte re um, recent că am adoptat anumite regulamente de procedură internă cu scopul tocmai de a promova această transparență. Și cu siguranță e ceva important și e clar că procesul decizional trebuie să fie unul foarte clar și transparent, dar totuși cu un anumit grad de confidențialitate pe acele subiecte extrem de sensibile, însă e clar că uh, tragerea la răspunderea membrilor Eurogrup nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Thank you. The gender issue? Um. Și uh, referitor la chestiunea de gen? Issue is... Da, chestiunea de gen e ceva deosebit de important pentru fiecare dintre noi. Da, trebuie să găsim o cale de a face progres și în ceea ce privește acele procese specifice pe care le-ați menționat, e foarte important să notăm faptul că toate statele membre au posibilitatea să prezinte candidate. Iar rezultatul Știm care este. Trebuie să evaluăm în funcție de meritele fiecărui candidat, candidată în parte. Și uh, e ceva care este aplicabil fiecărui stat membru. Noi uh, așa am funcționat. Ca și ministrul de finanțe al Portugaliei, am implementat legislația necesară pentru a promova diversitatea de gen. Uh, în, și sper că acest lucru se va face în fiecare din statele membre. Mulțumesc, domnul Marcovali. Mulțumesc uh, și bun venit uh, Partea mea, trei uh, întrebări. În primul rând, guvernanța și viitorul UM. Aș dori să cunosc părerea dumneavoastră în legătură cu un instrument care ar putea să reechilibreze șocurile. Mai mult, pentru că s-au pus pe masă niște propuneri cu acei 25 de miliarde care să fie dedicați în viitor gestionării șocurilor din zona euro. Nu ar fi mai bine oare ca să existe niște transferuri fiscale pentru ca în, într-un, într-o zi să zicem că avem o zonă economică euro optimă și cu capacități financiare care să, care până la urmă să nu poată să compenseze aceste șocuri. Poate că există niște instrumente mai eficace aici, de pildă cele fiscale. Apoi, a doua întrebare, European Safe Bond, un instrument pe care îl pune actualmente la punct Comisia și care cumva să mutualizeze într-un fel uh, datoriile, dar mai mult să le cartografieze uh, și vor fi două posibilități, două obligațiuni de tip senior și uh, junior și în uh, ce privește uh, obligațiunile junior, asta se referă mai ales la situația din periferia Europei. S-ar deschide o cutie a Pandorei, pentru că riscul suveran s-ar reflecta în bugetul acestor țări vizate, cu consecințele cunoscute. Deci n-ar fi mai bine să avem altă abordare cu obligațiunile europene să nu fie un instrument prea complicat care să ducă la alte probleme. În ce privește băncile și creditele neperformante se lucrează bine, dar nu văd nimic concret împotriva uh, problema acelor uh, asset liquidity, acele probleme cu care se confruntă în continuare Uh, anumite bănci care sunt în continuare uh, vizate de riscul sistemic și s-ar putea ca tocmai aceste bănci numite sistemice iarăși să o pățească la următoarea criză. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Mr. Valley. Uh, mulțumesc, domnule Valley. Nu voi răspunde în italiană, în așa fel încât să mă și înțelegeți. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Da, puncte importante, cele pe care le-ați subliniat. În ceea ce privește chestiunea bugetară, este foarte important să pregătim zona euro față de acele posibile instrumente care să gestioneze situații de criză, dar să se ocupe și de convergență și de consolidarea a ceea ce se întâmplă în zona euro am lucrat foarte mult pe aceste subiecte împreună, tocmai pentru a reduce riscurile cu care ne confruntăm în intern și acum trebuie să discutăm și asta face parte din munca pe care o desfășurăm și o vom desfășura și pe viitor, și anume să gândim să concepem acele linii bugetare care ne vor permite să facem față acestor chestiuni. Evident că discuția este una periodică și anume cum poți utiliza resursele și cum să le obții acele resurse tocmai pentru a finanța bugetul în așa fel încât să poți genera o finanțare permanentă pentru buget. E ceva foarte important, pentru că e singura modalitate de a avea, de a obține un mediu de afaceri stabil pe viitor. Și trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Apoi, discuțiile referitor la eurobond, euroobligațiuni. Uh, e un subiect foarte sensibil din perspectiva pieței. Și la nivel european, noi întotdeauna am înțeles cât de sensibil e acest uh, aspect, reacția piețelor față de instituțiile noastre uneori devine imprevizibilă, însă tarificarea anumitor riscuri specifice e un exercițiu care trebuie realizat și indiferent de soluția cu care vom uh, reuși să uh, pe care vom reuși să o concepem la final, e clar că trebuie să evităm orice segregare posibilă în zona euro. Noi la foaia de parcurs din 2016 am adăugat anumite uh, puncte referitoare la creditele neperformante, le-am discutat în intern. E vorba de un pachet pe care Comisia acum îl pregătește pentru a face față acestei probleme și, de asemenea, este foarte important ca soluțiile ce vor fi găsite să promoveze un sector financiar inclusiv și nu unul fragmentat, care nu servește uh, scopurilor noastre. Mulțumesc! Thank you. In any case, if I correctly... Vă mulțumesc. Oricum, dacă îmi uh, aduc aminte eu bine, se face trimitere în în uh, comunicarea Comisiei la aceste două elemente. Să vedem dacă va fi pusă în aplicare în mod consistent. Domnul Bernard Monod. Mm, bună ziua, domnule președinte al Eurogrup. Ieri, la uh, sesiunea interparlamentară, aș cerut un control mai mare al uh, guvernanței Uniunii Economice și Monetare. Sper să nu fie asta doar în teorie, pentru că acest, această Uniune din 1999 nu, nu e deloc controlată democratic de către cetățeni. Și atunci, Uh, prin mecanismul de uh, supraveghere, BCE-ul va impune o serie de reguli pro-ciclice care nu vor mai permite credite bancare pentru uh, firmele mici, mai ales într-o situație economică dificilă. Iar interacțiunea deci, între bănci și ecosistemele locale este amenințată. Conform Asociației Media Banca, aceste măsuri vor uh, face ca 0,2% uh, din PIB-ul Italiei să dispară anual. O serie de parlamentari europeni s-au uh, împotrivit acestei măsuri pentru că acest mecanism nu face parte din procesul legislativ. Însă BCE-ul nu face decât ce vrea și regulile respective nu vor fi publicate decât peste o săptămână. Protestele Parlamentului au fost ignorate. Deci nu există niciun fel de control democratic al Parlamentului uh, asupra BCE-ului. Ce credeți despre asta? Apoi, când vine vorba de Letonia, indiferent de situația uh, judiciară în curs, lumea și-a dat seama că nimeni nu poate, nicio putere politică nu poate să forțeze demisia unui bancher central. Ați spus uh, recent că e vorba de o situație internă a Letoniei, însă toată lumea suferă pentru că acest bancher central face parte din guvern, guvernanța bc ului Nu credeți oare că se poate ca un astfel de președinte de Bancă Centrală Națională să scape oricărui control democratic? Uh, în viitor uh, vă doriți o nouă instituție tehnocratică care să nu dea deloc socoteală cetățenilor europeni și care nu, nu le va răspunde niciun uh, fel. Ce fel de control democratic veți uh, aplica asupra acestui posibil fond monetar european? Vă mulțumesc! Thank you, thank you, Mr. Mono. Vă mulțumesc, domnule Mono. Vă mulțumesc pentru întrebări care se referă la chestiuni importante din punctul de vedere al uh, structurii instituționale vis-a-vis -vis de care trebuie să fim foarte precauți cu toți uh, pașii întreprinși. Și această precauție trebuie să se manifeste în toate direcțiile. Părerea mea vis-a-vis -vis de independența băncilor centrale este că Avem nevoie de o structură instituțională care, din punctul de vedere al politicii monetare, garantează băncii centrale europene independența compatibilă cu gradul de încredere pe care trebuie să îl avem în uh, faptul că această instituție folosește instrumentele care stau la dispoziție, ceea ce înseamnă că trebuie să păstrăm, să garantăm această independență în scopul credibilizării propriei politici monetare. Acest lucru nu înseamnă că Banca Centrală Europeană nu este răspunzătoare pentru deciziile pe care le ia. Este o perspectivă diferită. Și responsabilitatea Băncii Centrale Europene trebuie să fie îmbunătățită este uh, concluzia uh, la care ajunge și dumneavoastră în declarația noastră, cu care sunt de acord, însă din punctul de vedere al independenței luării deciziilor de către BCE, aceste decizii uh, trebuie să rămână independente. În ceea ce privește bugetul Fondului Monetar European, discuția din acest moment este în desfășurare. și nu se va schimba procesul de monitorizare bugetară existent în acest moment. În pactul de creștere și stabilitate lucrurile sunt foarte, sunt foarte clare, care sunt uh, instituțiile necesare care se ocupă de monitorizarea uh, bugetară și acest lucru nu trebuie să fie dublat de orice măsură stabilită pentru mecanismul european de stabilitate sau fondul european uh, monetar pe viitor. Domnul președinte, îmi pare rău, avem uh, sloturi doar de câte 5 minute, nu mai avem. Uh, suntem oricum în întârziere aproape și în a doua rundă, de fapt, o să avem la dispoziție doar 4 minute, pentru că altfel nu o să putem să dăm cuvântul tuturor doritorilor. Ansandar este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit. Vă mulțumim pentru că avem o dezbatere foarte interesantă. De la începutul dimineții încoace s-a spus că indicatorii economici uh, sunt pozitivi, astăzi. Foarte bine. O rată de creștere anul trecut de 2,7% din PIB, cu un deficit în scădere, la fel cum și șomajul este în scădere, ceea ce arată că, da, reformele structurale și stăpânirea cheltuielilor publice au avut loc și dau roade. Statele membre au făcut eforturi când vine vorba de reducerea deficiturilor, dar mai sunt încă multe de făcut pentru a uh, avea niveluri de datorie publică acceptabile și chiar durabile. E și cazul uh, nostru în Franța. Bineînțeles, că serviciul datoriei uh, înseamnă un cost uh, semnificativ pentru statele membre, care înseamnă că se iau bani de la finanțări uh, și investiții pentru creștere. Și ratele actuale sunt scăzute, dar dacă acestea vor crește, asta va pune probleme. Aș dori să știu un lucru. Eurogrupul se ocupă de aceste problematici și le cunoaște foarte bine și vreau să vă întreb în ce măsură poate să devină reducerea datoriei publice o prioritate și să determinați statele membre să ia măsurile care se impun. Este foarte important pentru că aici în Parlamentul nostru vorbim mult despre nevoia ca statele membre să fie uh, responsabile. Înainte de a da dovadă de mai multă solidaritate, ne-am dorit solidaritate, bineînțeles, dar în primul rând statele membre trebuie să fie cele care să-și asume și să aibă simțul răspunderii. Vă mulțumesc foarte mult! Madame Sandé, uh, it's very important. Vă mulțumesc, domnule Sander. Cred că este foarte important să înțelegem, așa cum ați menționat și dumneavoastră, cât de important uh, cât de importantă este uh, întreținerea, plata dobânzilor datoriei suverane. Este adevărat că indicatorii economici în general sunt foarte uh, pozitive, sunt foarte pozitivi. Am uh, creat mai mult de 7 milioane de locuri de muncă în Europa. În comparație cu cea mai sumbră perioadă a crizei, însă trebuie să înțelegem că există în continuare asimetrii în zona euro și că este important pentru toate țările, pentru fiecare țară în parte, să, înce- să înceapă să-și reducă uh, ponderea datoriei suverane față de PIB criza financiară are multe consecințe pentru viitorul acestor țări și ce am învățat în urma crizelor financiare anterioare este că cel mai important moment este cel în care ponderea datoriei din PIB începe să scadă. Este foarte important uh, este foarte importantă uh, această scădere a datoriei suverane față de PIB pentru perspectivele de creștere economică de viitor și toate statele de urmare ar trebui să ajungă la momentul respectiv. Și dacă ne uităm la ultimele evoluții, la ultimele informații pentru statele din zona euro, observăm că majoritatea acestora deja au trecut prin acest moment și este un proces pe care trebuie să-l uh, sprijinim uh, pe viitor. Vă mulțumesc, Paul Tang. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Sentenu, pentru prezență. Felicitări pentru nou post. O întrebare cu caracter mai degrabă uh, general. Ce ați învățat de la predecesorul dumneavoastră, Jerome Dijsselbloem, care a fost foarte bun în a păstra unitatea Eurogrupului, însă nu a reușit să construiască încrederea între nord și sud. Mi-aduc aminte de comentariile sale privind uh, cheltuitul banilor pe femei și alcool și așa mai departe. Deci, uh, ce credeți că put- ați putea să faceți mai bine din acest punct de vedere al încrederii? Pentru că Uniunea Bancară, capacitatea fiscală sunt, nu pot fi concepute în lipsa încrederii uh, reciproce. Deci ce faceți pentru a construi punți uh, de încredere? A doua întrebare se referă la transparența democratică. Urmează o nominalizare, o numire în uh, Consiliul Guvernatorilor uh, BCE și Parlamentul uh, European va fi consultat și ce veți face, cum veți ține cont de părerea Parlamentului European. Pentru că și Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt important de spus din acest punct de vedere în acest proces. Thank you, Mr. Tang. Uh, and thank you for your congratulations. It's a, uh, it's a very... Vă mulțumesc, domnule Tang, vă mulțumesc pentru că m-ați felicitat. Este un loc de muncă deloc simplu și eu o să susțin un, o abordare bazată pe consens în Eurogrup. Este o instituție foarte importantă în uh, arhitectura europeană, trebuie să vă spun că uneori impresia mea este că diferențele între nord și sud sunt amplificate de politicieni în uh, scopuri proprii, dincolo de realități. Este important să lucrăm împreună, să construim încrederea reciprocă, am menționat acest lucru de mai multe ori. Europa a fost construită ca un proiect politic bazat pe încredere și pe momente care au construit uh, această încredere și în acest moment avem posibilitatea de a ne de a evalua, de a ne da seama cât de importante sunt deciziile luate în comun uh, pentru cetățenii noștri, pentru că am trecut printr-o criză foarte dificilă și am reușit să construim uh, arhitectura instituțională necesară și să ajungem la succesele de care ne bucurăm cu toții astăzi, acum, în Europa. Din punct de vedere al unii Bancare, există chestiuni sensibile din punct, de, din punct de vedere politic în statele noastre, înțeleg acest lucru și trebuie să definim uh, termenii, uh, cadrul de negociere în interiorul căruia să găsim soluțiile care să servească scopurilor noastre și cel mai important scop pe care îl avem este uh, îmbunătățirea rezilienței zonei euro, pentru că avem cu, tot, cu toții de beneficiat în urma uh, îmbunătățirea acestei reziliențe. În ceea ce privește transparența, foarte pe scurt, am menționat acest lucru deja. Când vine vorba de vicepreședintele Băncii Centrale Europene, numirea făcută în această săptămână, a respectat uh, regulamentele care cer o audiere oficială în Parlamentul European, care va avea loc în această lună. Dumneavoastră ați avut uh, ocazia să aveți un schimb de opinii cu candidații înainte sunt cele prevăzute în uh, regulamente și cred că întotdeauna uh, susținem o examinare profundă, însă acestea sunt prevederile din regulamente în acest moment. Vă mulțumesc, Otmar Caras. Dragă domnule președinte, felicitări pentru numirea dumneavoastră. Eu sunt raportor din umbra din partea PPE pe pachetul de reducere a riscurilor și aș dori să vă întreb următoarele. Știți că unii ar, argumentează că pragul relevant de reducere a riscului se și anume reducerea creditelor neperformante ar trebui să fie definit înainte ca EDIS să devină operațional. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această metodă ținând seama de uh, raportul Comisiei Europene legat de reducerea acestor credite neperformante din ianuarie. A, a doua întrebare se referă la viitorul mecanismului european de stabilitate. Care este părerea dumneavoastră, viziunea dumneavoastră privind uh, transformarea mecanismului european de stabilitate în temeiul dreptului comunitar într-un viitor fond monetar european? Mulțumesc, domnule Caras. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Faia de parcurs din anul 2016 prevede domeniile în care trebuie să avansăm din punctul de vedere al reducerii riscurilor. Există câteva pachete deja prezentate de Comisia Europeană și care sunt supuse discuției în acest moment. Din punctul meu de vedere, vom îndeplini criteriile de reducere a riscurilor, astfel încât să putem începe discuțiile politice legate de EDIS și de alte măsuri pentru partajarea riscurilor, măsuri prevăzute în aceeași foaie de parcurs. Și este important ca aceste lucruri să meargă în paralel cu evaluare uh, permanentă a progreselor uh, plecând de la indicatorii importanți uh, pentru reducerea riscurilor, reducerea creditelor neperformante. Așa cum am spus eu și domnul Gualtieri, situația se îmbunătățește. Apoi, uh, recapitalizarea uh, băncilor, 560 de miliarde de euro au fost folosiți pentru a recapitaliza băncile de la începutul crizei, reducerea datoriei, Uh, private și publice uh, a fost de asemenea foarte importantă. Sunt măsuri care conferă încredere acestui proces. Trecând la MES, discutăm despre cum putem consolida, îmbunătăți uh, funcționarea MES astfel încât acesta să dispună de mai multe instrumente utile pentru gestionarea crizelor, în, astfel încât uh, uh, zona economică și monetară să fie mai rezistentă pe viitor. Și, din nou, chestiunea la care vă referiți dumneavoastră, este relevant din punctul de vedere al încrederii, construirii încrederii recipro- uh, reciproce toate, toate pentru ca statele din zona euro să aibă încredere în aceste instituții, acestea uh, trebuie să se bucure de o guvernanță uh, transparență. De o guvernanță transparentă și există diferite opțiuni. Eu aș prefera să discutăm în primul rând Uh, pe fond, după care să discutăm arhitectura precisă instituțională care să garanteze fondul respectiv, domnul președinte, și să sperăm că și uh, că statele membre vor susține Comisia în ideea de a integra acest instrument în dreptul comunitar. Costas Mavrides are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Santeno. Cred că o să aveți nevoie de căști. Nu știu, poate știți uh, limba greacă, Astăzi am aflat că este ziua uh, limbilor materne, deci o să vorbesc în greacă. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru că în declarația introductivă v-ați referit la trei elemente. Uh, responsabilitatea democratică, un lucru important, apoi o creștere și o Europa, o, o creștere economică inclusivă și în al treilea rând uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare și completarea Uniunii Bancare. Am câteva întrebări concrete care v-au fost uh, adresate de colegi, însă cu un caracter mai general. Din ianuarie 2013, momentul în care a intrat în vigoare pactul uh, fiscal și până astăzi, rezultatele din punctul de vedere al convergenței uh, economiilor uh, reale lasă de dorit. Știm cu toți acest lucru și prima mea întrebare este următoarea. S-a acordat o mare atenție deficitelor statelor membre. Nu am acordat o atenție la fel de mare um, statelor care au avut uh, surplusuri, reversul medaliei. Și apoi, uh, creditele neperformante sunt de asemenea importante și o să fiu foarte concret în legătură cu acest lucru. Majoritatea oamenilor recunosc că aceste credite neperformante uh, sunt legate doar de bănci. Ne privesc pe noi toți privesc toate instituțiile zonei euro. Deci considerați că ar fi bine să creăm niște bănci, niște entități bancare speciale care să se ocupe de această gestionare a activelor problematice. Vă mulțumesc. O să vă sprijin întotdeauna, chiar dacă într-un mod critic uneori. Vă mulțumesc, domnule Madrides, pentru comentarii, pentru modul în care ați uh, evaluat uh, provocările care ne așteaptă. Convergența observată a, a avut un caracter nominal, dar și real. Ținând seama că că am trecut printr-o criză atât de profundă și trebuie înțeleasă din această perspectivă. Criza a îngreunat și mai mult uh, procesul convergenței și acest lucru, mai ales în contextul în care nu a existat o arhitectură instituțională completă care să promoveze, care să permită o îndeplinire uh, a unei convergențe așa cum ne-am aștepta dintr-o uniune, din partea unei uniuni economice și monetare. Este un proces lent și ritmul este important, după cum am spus, însă pentru acest lucru instituțiile trebuie să promoveze convergența. Și după cum știți, în procedura dezechilibrelor macroeconomice, procedura are un caracter simetric. Sunt evaluate uh, dezechilibrele atât din punctul de vedere al deficitelor, cât și al uh, surplus, uh, surplusurilor existente, dacă este să ne uităm la întreaga zonă euro. Se măsoară dezechilibrele externe și este important să înțelegem, cel mai important lucru este să înțelegem că surplusul, că avem un surplus agregat și că dacă există un surplus agregat, acesta trebuie să fie investit în zona euro, să fie în beneficiul tuturor uh, statelor membre din zona euro. Îmi pare rău că nu mai avem timp în ceea ce privește creditele neperformante. Este important să înțelegem că acestea se referă în primul rând la economia reală, deci uh, trebuie să le tratăm cu mare grijă pentru a păstra econ- uh, valoarea uh, economică existentă. Pentru acest lucru trebuie să lucrăm mai mult la uh, cadrul um, de insolvență care guvernează solvabilitatea în statele noastre și trebuie să tratăm cu toată grija aceste active în spatele cărora se află o valoare economică reală. În ceea ce privește băncile, uh, Uh, speciale, entitățile speciale care ar urma să ia în bilanțul lor aceste active problematice. Este o discuție mai cuprinzătoare pe care o purtăm, de exemplu, și în contextul directive privind rezoluția și redresarea băncilor. Este o discuție care va dura mai mult timp și asupra căreia va trebui să revenim. Mulțumesc, José Manuel Fernandez. da Comissão europeană pentru 2018, Portugal... Conform datelor pre, eh, previzibile pe 2017, Portugalia va crește, dar mai puțin decât media europeană. Deci o situație divergentă, chiar și în situațiile unor țări în care se asemănau cu uh, Portugalia, v-au, vor crește mai mult decât Portugalia, Irlanda, de pildă, sau chiar și Ciprul. Uh, și dumneavoastră ați fost ministrul de finanțe. Ce îți recomanda omologul dumneavoastră astăzi în Portugalia ca să facă pentru a schimba această situație? Mulțumesc. Domnule Fernandes, ca și președinte al Eurogrupului, o să-i recomand sau o să le recomand tuturor guvernelor din zona euro să continue ce au început să facă foarte bine în țările lor pentru a promova stabilitatea conturilor publice, pentru a promova stabilitatea sistemelor financiare și pentru a îmbunătăți competitivitatea în zona euro. În prezent, ne găsim uh, perioada cea mai îndelungată de creștere din zona euro toate țările profită de pe urma acestei situații, inclusiv Portugalia, care pentru prima dată este angajată într-un astfel de proces. Și în zona euro s-au făcut niște previziuni pe 2017. Să vedem ce se va întâmpla însă în 2018. Dar atât în calitatea mea de președinte al uh, Eurogrupului ca și ministrul de finanțe în Portugalia, mi-ar place ca toate țările să poată să crească în mod robust, așa cum s-a demonstrat că se poate. Dar și în Portugalia. Portugalia spuneți că e mai puțin decât uh, media creșterea lor. Ce să facem pentru a inversa această tendință? Buenos días, presidente. Bună ziua, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră și pentru gestiunea situației din Portugalia, care nu numai că situația portugheză s-a îmbunătățit, ci a redat uh, speranțe tuturor progresiștilor din Europa. Dumneavoastră ați repetat în mai multe ocazii ideea că e nevoie de ambiție și că e nevoie și de răbdare. Și această combinație pe, în ceea ce privește anumite dosare legislative care se află în Parlament uh, duc la o situație în care ne pierdem un pic răbdarea. Mă refer la regulamentul referitor la uh, depozitele bancare Știți că acesta a fost discutat și la Consiliu, dar și în Parlament. Colegul meu, Balci, a insistat asupra faptului că trebuie să avansăm pe pachetele de reducere a riscurilor. Eu nu mă opun acestei poziții, dar adevărat că aceste pachete avansează în negocieri atât la nivel de Consiliu cât și la nivel de Parlament. Și cu toate acestea, e un proces destul de lent da, nu știu dacă e o problemă la Consiliu, la Ecofin, dar vreau să vă întreb dumneavoastră ca și președinte al Eurogrup. Există marja de manevră pentru a putea găsi un nou avânt pentru acest regulament, un spațiu nou de, care să permită o punere de acord a tuturor actorilor implicați și să combinăm această răbdare cerută de dumneavoastră și această ambiție cerută de noi, în așa fel încât acest regulament să progreseze. Și așteptăm din partea dumneavoastră un astfel de avânt. Muchas gracias, señor Fernández. It is true that, that... Mulțumesc, domnule Fernandez. E adevărat că trebuie să existe răbdare și vă rog să rezistați cât mai puteți și răbdarea și nerăbdarea eh, sunt posibile când vine vorba de luarea unor decizii. Eu interpretez asta ca o perioadă foarte fastă și propice, din punct de vedere economic și politic, pentru a progresa cu aceste procese. Trebuie urmată foaia de drum și sunt de acord cu dumneavoastră că da, a venit momentul ca lucrurile să se miște astfel și eu, ca președintele Eurogrupului, exact asta voi uh, promova Deci voi promova acest gen de discuții. Asta în perspectiva stabilității financiare în Europa, astfel încât în iunie să se registreze progrese concrete. Avem două intervenții spontane. Vă rog să nu depășiți uh, câte un minut. În primul rând, domnul Papadimulis. Mulțumesc. Domnule Centeno, am înregistrat cu satisfacție evoluțiile pozitive din Grecia, din țara mea. Suntem foarte mulțumiți de aceste evoluții și ieri am auzit că acum mingea este în terenul nostru, deoarece dumneavoastră ați uh, propus un calendar foarte ambițios și acum Grecia a hotărât ca uh, să intre în uh, um, următoarea etapă, să se termine acest uh, al patrulea program la sfârșitul lui iunie. Domnul Zacalotes a propus ceva concret în cadrul Eurogrupului de luni. Aș dori să vă întreb ce înseamnă asta. Adică ce înseamnă această idee că mingea în terenul dumneavoastră? N-am înțeles ce așteptați de la Grecia. <coughs> I want to remain and I will be always positive. Eu îmi doresc să rămânem pe o notă pozitivă când vine vorba de evoluțiile din Grecia și am asistat la O muncă foarte susținută din partea autorităților uh, din Grecia, autorităților financiare. Ce înseamnă această expresie cu mingea în teren? Înseamnă că sunt anumite proceduri care trebuie să fie realizate de țări pentru a uh, putea să treacă la următoarea etapă de plăți. Deci asta facem, îndemnăm țările să avanseze și semnalele primite de la colegii de la Eurogrup sunt practic toate foarte pozitive și nu mă îndoiesc că vom reuși să facem asta. Doamna Gil, mulțumesc! și vreau și eu să l felicit uh, pe domnul Centeno, așa cum au făcut-o și colegii mei. Foarte pe scurt, economia europeană este în creștere și soarele strălucește din nou. Dar dacă ne gândim la inegalitățile din Europa, acestea sunt în creștere. De asemenea, 40% uh, dintre cei mai săraci au același venit ca 1% din cei mai bogați. În perspectiva legilor europene, e important ca Europa să înțeleagă uh, că trebuie să se adreseze și acelor 120 de milioane de săraci și 28 de uh, milioane de copii care trăiesc sub pragul de sărăcie, iar mm, semestrul european este o ocazie pentru a veni din partea Comisiei cu o strategie de reducere a sărăciei și inegalităților. La Eurogrup aveți astfel de pârghii la dispoziție, de asemenea. Deci, cum să faceți uh, aceasta în perspectiva unor reforme de convergență? Mulțumesc! Foarte pe scurt, da, e un subiect cât se poate de amplu și timpul este foarte scurt. Este important, foarte important să avem strategii de creștere inclusive. Multă vreme am avut parte de un șomaj foarte ridicat, un fenomen cât se poate de grav în economiile noastre, generator de sărăcie. Deci e nevoie de crearea de tot mai multe locuri de muncă, de reducerea șomajului. Și bineînțeles că avem și specificul uh, pieței muncii, e vorba de ce perspective oferim tinerilor pe piața muncii în timp. Și, într-adevăr, și în, uh, între țări există inegalități care necesită măsuri de convergență. Aceste discuții au avut deja loc, inclusiv în cadrul zonei euro, pentru a promova convergența și în cadrul mixului de politici. Cu siguranță aceste lucruri vor mai fi discutate și în continuare pentru a avea într-adevăr o creștere inclusivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte Senten, pentru că am început foarte bine dialogul nostru. Ne așteptăm ca el să continue și să avem ocazia să ne întâlnim din nou și să vedem ce se mai poate face și cum să adaptăm uh, metoda noastră de lucru comună pentru a da concretețe acestui angajament comun pe care l-am exprimat cu toții ca să fiți în dialog cu noi, cu Parlamentul European, pentru Uh, democrație și pentru transparență în dialogul nostru privind guvernanța. Vă mulțumesc! Okay. So, dear colleagues, let me, let me continue. Uh, we are running a little bit out of time, so... Dragi colegi, haideți să continuăm pentru că suntem un pic uh, în întârziere. Și ca să accelerăm lucrurile, avem pe ordinea de zi uh, semestrul european uh, economic și ancheta privind uh, uh creșterea economică. Raportorul este domnul Hugues Baie și îi dau 5 minute pentru remarcile introductive. Mulțumesc foarte mult și felicitări, domnule nou președinte. Vreau să mulțumesc celor care au negociat împreună cu mine. Am obținut astfel un rezultat bun. Știm foarte bine că semestrul european uh, nu e un exercițiu simplu, pentru că Grupurile politice au diverse propuneri în general și cred că textul nostru arată o poziție de compromis care să reflecte o poziție puternică a Parlamentului. E un raport pe care îl vom vota în această după masă și este un progres pentru politica noastră economică. Există soluții concrete pentru reducerea inegalităților, pentru a limita fenomenul uh, lucrătorilor săraci și pentru mai multă convergență între statele membre. Putem să ne felicităm pentru faptul că creșterea economică a revenit, cetățenii noștri își doresc un climat stabil, de ce nu cu șomaj zero. Există însă multe potențialuri neexploatate încă, cum ar fi tranziția energetică. Astfel este important ca instrumentele noastre sociale-economice să servească orice ar fi cetățenilor noștri care în fiecare zi se confruntă cu mutațiile din economie și trebuie să putem să reacționăm rapid și să-i ajutăm pe acești cetățeni pentru a nu cădea pradă acestor evoluții. Iată principalele aspecte pe care vreau să subliniez cu precădere în acest raport. În primul rând, nevoia de creștere a investițiilor publice și private către economia reală. Știm bine că investițiile încă sunt foarte timide și cerem comisiei de altfel să analizeze care sunt obstacolele în calea marilor investiții și întârzierilor din acest domeniu. Deseori avem parteneriate public-privat uh, care nu, merg, nu, nu întotdeauna merg așa cum trebuie pentru că e nevoie de investiții masive în sănătate și așa mai departe sau în educație și de, ser numai sistemul public nu poate să poarte aceste investiții. Apoi, spunem că orientările bugetare în statele membre și în zona euro trebuie să permită viabilitatea și perenitatea finanțelor publice. De asemenea, ne punem întrebarea în legătură cu posibilitatea creșterii salariilor și domnul Draghi uh, menționează și el uh, posibilitatea de a da mai multă putere de cumpărare cetățenilor, reducerea unor taxe și creșterea uh, cheltuielilor publice. Apoi, problema reformelor structurale, mai ales pentru garanția pentru tineri, sprijin pentru micro-întreprinderi, pentru educație sau pentru uh, durabilitatea securității sau asigurărilor sociale, tot ceea ce face mândria Europei astăzi față de restul lumii și nu trebuie să ne fie rușine de asta, din potrivă trebuie să promovăm acest model uh, european și să dăm mai multă uh, speranță tinerilor. De asemenea, vorbim despre armonizarea fiscalității lor europene, pentru că concurența dintre sistemele fiscale naționale permite companiilor mari să aleagă unde se eh, duc și este o concurență foarte nesănătoasă care vizează țările și chiar cetățenii dintr-o țară și alta, ar trebui ca sistemul nostru fiscal să fie mult mai echitabil. E loc și de mai bine și ar veni momentul ca statele membre să accelereze. În sfârșit avem un capitol care se concentrează pe un rol mai mare conferit partenerilor sociali, Parlamentului European, Parlamentelor Naționale, autorităților locale, un mai mare angajament așadar la toate aceste niveluri. Iată ce vreau să vă spun. Domnule președinte, vă mulțumesc și sper că votul va fi unul bun în această seară. Thank you very much to our rapporteur. Now let's go to shadows up to three. Mulțumesc. Acum raportorii din umbră câte trei minute. De la PPE. În primul rând, mulțumesc uh, domnului raportor Baie pentru munca sa uh, și încă de la început am lucrat foarte bine și am cooperat și asta a dus la rezultate concrete și la niște compromisuri care vor fi cu adevărat votate în această după masă. Și toți raportorii din umbră și domnul raportor Baia s-au străduit în acest sens. PP vreau să vă spun că va sprijini toate amendamentele de compromis și în raportul final, atât în structura sa, dar și pe fond, uh, s-au preluat o serie de lucruri importante pentru noi. În primul rând, uh, ca și investiții uh, la acest subiect, noi, Parlamentul, dorim să arătăm că e nevoie de un echilibru puternic între investițiile publice și private, care să dea toate rezultatele scontate pe termen mediu și lung. Apoi să nu mai existe obstacol, obstacole în calea investițiilor, pentru că într-o țară cum este Belgia, ne tot izbim de aceste obstacole. Atunci când nu suntem uh, în ambuteiaje blocați. Uh, apoi finanțe publice responsabile, o altă idee conținută în raport nu există eh, dezvoltare economică sustenabilă fără finanțe sustenabile și în condițiile în care avem o populație în curs de îmbătrânire, trebuie să ne asumăm răspunderea și aici există niște mesaje foarte importante în raport. În sfârșit, în al treilea rând, mă bucur că și Reformele structurale sunt uh, evidențiate în raport pentru a promova productivitatea pentru uh, investiții și pentru crearea de locuri de muncă, așa cum uh, ne dorim cu toții, și să se preconizeze și mm, evoluții pe piața muncii sau piețele muncii, muncii. În raport uh, se subliniază acest lucru, faptul că mm, piațele muncii sunt în mutație și trebuie să fie legată evoluțiile acestora de un sistem de asigurări sociale pe măsură. În ce privește uh, pozițiile uh, în ce privește uh, agricultura și fiscalitatea, acolo se face legătură în raport uh, cu uh, pactul de stabilitate și mesajul este puternic. Așa cum puternic este în general tot uh, mesajul conținut în acest raport și vreau să mulțumesc uh, lui Hugh, lui Hugh și celorlalți colegi pentru toate aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, mă bucur că PP-ul uh, sprijină acest raport. Domnul Luke are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc lui Hugh Baie pentru modul constructiv în care a organizat uh, reuniunile cu raportorii din umbră. Într-adevăr, uh, prima variantă a raportului a dus uh, la uh, nedumeriri în rândul raportorilor din umbră, însă am reușit, uh, cu ocazia întâlnirilor pe care le-am avut, să ne clarificăm uh, pozițiile deci mi se pare că, în mod preponderent, avem compromisuri acceptabile și pentru grupul politic ECR. A trebuit să înghițim câteva pilule amare prin acest raport, de exemplu, importanța poziției fiscale agregate a zonei euro în general, însă, în general, tonul general, tonul uh, acestui raport este unul pozitiv insistă asupra importanței pactului fiscal, uh, insistă asupra uh, legăturii existente între responsabilitate și uh, între riscuri și responsabilitate și în ceea ce privește dezechilibrele care um, apar în cadrul zonei euro și în interiorul fiecărui stat în parte, cred că am găsit Uh, formulările uh, potrivite, chiar dacă se manifestă mai multe dezechilibre în rândul țărilor mai sărace din zona euro. Nu se insistă suficient de mult asupra legăturii uh, relevante între lipsa de investiții și sărăcie, deci cred că ar trebui să susțină mai mult creșterea economică. Dreptul mare, cred că am reușit să impunem recomandări bune în acest raport, ceea ce va determina grupul politic cere să voteze pentru acest raport. Mulțumesc! Felicitări și raportorului pentru acest spirit de cooperare. Nu văd pe nimeni din partea, nu văd raportorul uh, din umbră din alde, dar văd că este înlocuit. Da, mulțumesc, Carolin, nu e de față, dar uh, m-a trimis pe mine și um, m-a rugat să prezint două aliniate. Nu poate fi de față, dar dorește să mulțumesc raportorului și raportorilor de număr pentru munca depusă și pentru cooperarea foarte bună pe care au avut-o în ultimele săptămâni. Dânsa, vrea să amintească faptul că mare parte din amendamentele de compromis sunt susținute de grupul nostru ALDE, și am vrea să punem accentul mai mult uh, în raport pe reforme structurale. Dar suntem totuși mulțumit pentru că am fost în măsură să îmbunătățim textul, să-l echilibrăm în ultimele săptămâni și asta ca urmare a cooperării care a existat. Și în ceea ce privește recomandările specifice pe țară, sunt de părere, spune dânsa, că acestea ar trebui să fie obligatorii, fără de care n-au niciun sens, pentru că statele membre oricum fac cum vor. Deci e un fapt acest lucru care merită să fie analizat sau a fost analizat în ultimii ani și e adevărat că multe din aceste uh, recomandări specifice pe țară nu au fost luate în considerare. Atunci una din două, fie sunt obligatorii, fie nu mai trebuie să mai punem accentul în fiecare an pe aceste recomandări. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, on behalf of Mulțumesc! Și din partea Goia, domnul Crespo. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, nu putem decât să-l felicităm și pe bună dreptate pe domnul raportor pentru eforturile imense pe care le-a făcut tocmai pentru a încerca să pregătească un text care să fie pe placul tuturor grupurilor într-o oarecare măsură și care să aibă totuși o viziune critică față de semestrul economic actual și față de acțiunea din zona euro, subiect important. Deci vom vota multe din uh, amendamentele de compromis din text cu toate acestea. Dezacordul nostru față de text în continuare continuă să existe. E adevărat că împărtășim multe din diagnosticurile oferite, dar nu suntem de acord cu soluțiile propuse de raportor, cel puțin în parte. Și evident că, în ciuda redresării economice, realitatea cu care noi ne confruntăm zi de zi este că, de fapt, criza continuă și multe din drepturile care s-au pierdut pe durata crizei financiare nu au fost acum recuperate. Deci, de fapt, s-au înrăutățit condițiile de viață și de muncă ale lucrătorilor și a devenit așa un fel de nouă realitate. Deci, de, de, inegalitățile crescând în Europa nu sunt o circunstanță superficială care să poată fi corectate și aici intervine diferența noastră de opinii doar cu reforme uh, de mică învergură și câteva intervenții pe aici, pe acolo. Nu, e vorba de o conjunctură economică care, de fapt, a făcut exact pe dos față de scopurile scontate. Și, de fapt, ce constatăm? Constatăm că divergențele structurale continuă să existe și sporesc. Și rădăcinile răului sunt profunde. E vorba de inegalități care afectează sectorul de producție. Uitați-vă la pactul de stabilitate, la semestrul european sau la noile instituții cum ar fi Fondul Monetar European, care sunt propuse. Și recent am avut și o audiere în, pe tema aceasta. Eu cred că pentru a pune capăt acestor inegalități în Europa avem nevoie de un adevărat plan industrial de investiții care să fie în măsură să lanseze un adevărat proces de transformare, de schimbare a modelului de producție, care să creeze locuri de muncă de calitate în toate statele membre. Și tocmai ar trebui să începem cu categoriile cele mai afectate de șomaj și să pregătim Europa și economia europeană înspre tranziția atât de necesară la nivel ecologic. E ceva capital. Un plan care nu se poate realiza, și aici e punctul nostru de opinii divergent, în cadrul strâns și restricționat al pactului de stabilitate. Și nu se poate realiza și nici în planul Juncker. Și, de asemenea, nu se poate lansa doar cu acordul anumitor țări europene care, de fapt, fapt, sunt uh, beneficiarii acestor inegalități. Pentru că dacă e să crească numărul de săraci în Europa, atunci crește și numărul de bogați, nu? Și, evident, bogații nu-și doresc ca acest lucru să fie schimbat. Deci, Vrem să mulțumim raportorului pentru eforturile făcute, vom vota pozitiv multe din amendamentele de compromis, dar nu ne angajăm să susținem întregul raport. Mulțumesc că v-ați respectat timpul și acum Bas Ecau din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult. Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului raportor, domnului Baie, pentru munca depusă. Ca în fiecare an, avem așa un fel de tradiție pe tema aceasta a semestrului european și a creșterii europene. E o ocazie de a uni spiritele în Parlament. Știu că discuțiile au fost dificile, dar domnul raportor a făcut o muncă extraordinară în așa fel încât să mențină unitatea. Evident, aici există avantaje, există părți din raport unde noi am fi preferat mai, un limbaj mai puternic, să abordăm mai frontal anumite subiecte, cum ar fi evaziunea fiscală, neajunsurile pactului de stabilitate. Sunt de acord cu colegul din GUE. E clar că raportul ar fi putut să fie și mai puternic. Dar dacă vă uitați la mesajul principal care reiese din raport, este că de fapt există nevoie și loc și de mai bine pentru investiții publice, pentru creșterea salariilor, că inegalitățile sunt o problemă care trebuie să fie rezolvată în această societate și că investițiile sunt necesare ca să fim coerenți cu implementarea acordului de la Paris pe teme de climă și aceste mesaje sunt cruciale și sunt clar și răspicate exprimate în raport. Deci, nu putem susține toate amendamentele de compromis, dar la final mesajele principale ale raportului sunt într-adevăr o schimbare comparativ cu ce am auzit de multe ori pe tema semestrului european în acest Parlament, așa că uh, am speranța că vom transmite acest mesaj al domnului raportor și că acesta va reprezenta, raportul acesta va reprezenta o schimbare de paradigmă. E bine să fii critic, dar la urma urmei trebuie să uh, particip la acea modificare pe care o dorește atât de mult și vă mulțumesc, domnule raportor, că ați făcut asta împreună cu noi. Da, e incredibil cât de mult consens avem pe un astfel de subiect astăzi. Încă o dată felicitări, domnule raportor, nu mai văd pe nimeni din partea FDD și nu văd pe nimeni din partea NF. Bun, atunci dați-mi voie să dau din nou cuvântul domnului Baie, dacă dorește să mai adauge ceva la final. No, merci, monsieur Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și interven pentru intervențiile lor și pentru munca noastră comună și mă bucur de nota pozitivă care domnește și să sperăm că votul va fi bun în această după-amiază. Da, e adevărat, votăm, spune domnul președinte, în această după-amiază. Nu e nevoie de cash de ai, pentru că nimeni n-a cerut cuvântul și E vorba de 374 de amendamente cu un consens destul de larg în rândul tuturor celor care au luat cuvântul, așa că nu cred că vor fi probleme. Și acum aș dori să predau din nou președinția domnului Gol, uh, Gualtieri pentru a prezenta următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Uh, Și acum trecem la Emir. Primul din cele două, prima din cele două propuneri legislative foarte importante, pachet foarte important. Și n-am să citesc titlul pentru că e unul foarte lung Sper că aveți cu toți în fața ochilor acest titlu. Așa, în vedere timpul ce ne-a mai rămas, vă propun să dăm direct cuvântul raportorului nostru, domnul Lange, care ne va prezenta acest uh, raport. Așa că apoi vom uh, analiza documentul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. În data de 4 iulie 2012 am adoptat regulamentul privind contractele derivate. În data de 17 uh, februarie 2017 a intrat în vigoare prin recunoașterea de către SUA. În data de 4 mai 2017 a avut loc prima revizuire și uh, Comisia a dovedit că a tras învățămintele necesare din experiența trecută. Deci propunerea Comisiei, din multe puncte de vedere, este acceptabilă, ceea ce a ușurat uh, activitatea raportorului, prezentarea raportului. Uh, o să mă refer la uh, punctele principale. Obligativitatea de raportare s-a îmbunătățit, a fost uh, desfințat uh, acumularea, backloading-ul, despre care am discutat deja din 2011, este făcută posibilă o mai, but, o mai bună calitate a uh, informațiilor, a datelor colectate. Obligativitatea de uh, uh, compensare este îmbunătățită, se face o diferențiere bună între uh, între contrapărțile financiare, cele nefinanciare, suspendarea obli- obligativității de compensare de către autorități, o mai bună, un mai bun acces la compensare, apoi uh, modificarea derogărilor, de exemplu pentru fondurile alternative de investiții și pentru entitățile uh, care au, sunt uh, active în securitizare, nu dorim să criticăm propunerea comisiei, pur și simplu propunem câteva îmbunătățiri și cerem anumite clarificări. În data de 26 ianuarie raportul a fost, uh, proiectul de raport a fost publicat și ce ne-am dorit să se modifice. Un, este vorba de îmbunătățirea security, uh, secur, uh, siguranței juridice, apoi Uh, situația contrapărților terțe, apoi raportarea uh, când este vorba de o raportare unică, trebuie să fie clarificată responsabilitatea părților, apoi ce se întâmplă cu tranzacțiile intra, intra-grup în interiorul unui uh, în grup. Aici facem mai multe precizări. Apoi, contractele derivate uh, tranzacționată la bursă. Clarificarea de uh, obligativitatea de uh, compensare. Ne-am, ne-am dorit o clarificare a derogărilor care timp de șase ani nu au adus nicio îmbunătățire. Deci menționăm trei, op, trei opțiuni care să uh, sporească uh, presiunile asupra părților Uh, participantă și a Comisiei Europene, apoi precizări când este suspendată o obligativitatea compensării, apoi modificarea clar, uh, um, ierarhizării diferitelor instituții, după cum am spus, entitățile care se ocupă de securitizare și instituțiile de, de uh, investiții al, alternative, Și, în fină, aș dori să mai insist asupra următorului punct. În data de 20 decembrie 2017, Consiliul a propus deja un acord uh, politic un acord politic care creează mai multă birocrație și aduce anumite neclarități. Sunt lucruri pe care va trebui să le clarificăm în negocierile tripartite. Între timp, după publicarea raportului, proiectului de raport, Uh, câțiva participanți de pe piață au venit cu câteva propuneri pe care va trebui să le examinăm, propuneri care sunt sigur că au ajuns și la colegii noștri. Este uh, vorba de înregistrarea contractelor derivate tranzacționate în afara uh, burselor. Nu aș dori să le amintesc pe toate în detaliu, aș dori să mulțumesc colegilor, comisiei, și să-mi exprim speranța că vom ajunge să uh, tratăm în mod corect toate aceste propuneri. Calendarul este stabilit, uh, amendamentele pot fi depuse până în data de 28 februarie, după care, cu ocazia unei prime reuniuni a raportorilor din umbră, să o căutăm Uh, punctele comune existente între noi și să discutăm de asemenea, să filtrăm, dacă pot spune așa, diferențele existente. Mulțumesc. Mulțumesc și acum raportorul din umbră din partea socialiștilor, Von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lange, raportul acesta este excelent, bazat pe o propunere excelentă din partea Comisiei pe un, anumite subiecte tehnice. Și cred că mare parte din adăugirile ce au fost făcute de domnul raportor în text sunt pozitive, trebuie să fie salutate. Aș menționa doar trei, deși sunt mult mai multe. Spre exemplu, sincronizarea uh, introducerea și sincronizarea perioadei obligației de suspendare, din perioada de suspendare, ceea ce aveam și în raport și în rezoluție, ideea fiind să pune mai multă presiune pe instituții pentru a găsi într-un sfârșit o soluție la problema schemelor de pensii prin instituționalizarea acelor aranjamente de care ai nevoie în așa fel încât să progreseze această agendă de lucru. Apoi, ideea că ați adăugat cuvântul transparent în text, ceea ce eu aș putea continua să foarte multe astfel de exemple. Eu cred că e o bază foarte bună pentru a ajunge la un acord pe marginea acestui raport. Acum, aș dori să menționez două priorități din punctul nostru de vedere, pe care trebuie să le examinăm îndeaproape. Mai întâi, ca și regulă generală, Trebuie să vedem care este uh, sfera de acoperire a obligației de declarație și trebuie să vedem. Uitați-vă la ce am făcut la uh, refit și să nu ajungem într-o situație în care agenda aceasta de lucru, de bază, nu ne va permite să avem o, o declarație, o obligație de declarație care să fie suficient de extinsă și cuprinzătoare. Și că această agenda de lucru se tot amână fără motiv. Deci nu sunt neapărat foarte sigur că după atât de multă vreme petrecută pe acest subiect ar fi înțelept să sugerăm că ar mai trebui să mai avem încă o prelungire de 2 ani după cei 3 ani pe care am avut deja. Ideea fiind să ne asigurăm că această obligație este suficient de cuprinzătoare. Apoi mai e și un alt aspect. Cum anume calculăm anumite praguri? și când anume intervine obligația de declarație. Acum, nu știu dacă e vorba de acele primele trei luni ale anului și dacă e vorba doar de un calcul de tip matematic, mă gândesc că s-ar putea să fie prea multă birocrație și uh, să avem o multă birocrație concentrată în trei luni în loc să fie uh, pe uh, 12 luni. Apoi, eu cred că e un aspect pe care trebuie să-l examinăm și să vedem dacă avem anumite SSPS-uri care să fie desemnate și care să fie utile și pertinente, în așa fel încât să știm exact cum anume acestea pe termen lung vor fi scutite și într-un domeniu mai tehnic, unde am anumite îngrijorări, e vorba de calitatea datelor și sistemul de raportare. Eu uh, am să încerc să ajung la concluzie, domnule președinte. E clar că uh, această calitate a datelor e un element foarte important și salut sugestiile făcute de comisie și să avem și un raport în ceea ce privește calitatea datelor și să încercăm, eventual pe frontul acela mai tehnic, să promovăm anumite elemente, cum ar fi identitatea, entității legale, juridice. Mă gândesc că asta ar fi un progres și uh, cred că domnul Lange a mers în direcția potrivită. Și din partea ECR acum doamna Swinburne. Da, vreau să mulțumesc și eu domnului raportor pentru munca depusă. E adevărat că e un punct de plecare foarte bun pentru munca noastră și cum am spus și înainte, e clar că uh, negocierea și echipa de negociere Emir, eu vreau să vă spun că sunt foarte mândră de ceea ce am obținut ca și rezultat și va deveni un adevărat standard de aur peste tot în lume. Uh, Trebuie să ne asigurăm că acele modificări aduse EMIR sunt decizii tehnice valoroase și salut munca depusă până în prezent. Mă bucur că domnul Lange s-a gândit la toate aceste elemente și le-au gândit în text. Apoi, în ceea ce privește SPS și entități nefinanciare, securitizarea, toate acestea sunt uh, decizii uh, potrivite. Avem, urmărim în continuare acest dosar. Salut și schimbările introduse la definiții. Sunt uh, schimbări pozitive Ideea fiind să avem uh, reguli armonizate la nivel global. Acum, în ceea ce privește sistemul de raportare, mă bucur să constat că s-a scos din text acea delegare obligatorie și că avem un sistem care acum va fi uh, funcțional și va exista și un sistem de raportare și din motive de guvernanță se va continua cu acest uh, model. Nu văd de ce s-a renunțat la el. Raportarea reprezintă ușor una din chestiunile orizontale cele mai importante Uh, care tot revine în diferite dosare și mă bucur de faptul că a existat o astfel de consultare în ceea ce privește evaluarea uh, de tip fitness check. Um, noi considerăm că raportarea este o sursă și de coerență, de eficiență și reprezintă o plus valoare în întregul sistem. Și trebuie să vedem și costurile de conformitate pentru factorii interesați, pentru că de multe ori e un aspect important și nu trebuie să subestimăm povara pentru aceștia, pentru că uneori, în, mult, în ciuda celor mai bune intenții, nu avem și datele necesare pentru a, a hotărâ. Deci mă gândesc că e clar că o muncă orizontală, de tip orizontal, foarte bună și salut dezbaterile noastre viitoare. E clar că e nevoie de suficientă flexibilitate în acest raport pentru a incorpora toate aceste elemente în dezbaterile noastre viitoare. Apoi, în ceea ce vrește perioada de implementare, modificarea termenilor, uh, apoi noile date care vor fi disponibile ca urmare a acestei legislații, toate acestea vor face ca discuțiile noastre să avanseze. Și un ultim aspect la care vreau să atrag uh, atenția, felul în care putem contribui la buna funcționare a întregului sistem obligația de compensare și de trading, eu cred că aici trebuie să avem o aliniere și, într-adevăr, avem anumite exemple în care reducerea anumitor servicii poate duce la o comprimare a unui portofoliu. Deci, E clar că va trebui să acordăm o atenție deosebită și schemelor de pensii, evident, așa cum a spus și colegul nostru, și salutăm faptul că s-a introdus aceste scutiri pentru micile entități și contrapărți. Și Acestea se află în diferite locații la nivel global. Trebuie să vedem ca să ne asigurăm că entitățile europene nu vor fi discriminate comparativ cu cele la nivel uh, internațional și global. Și apoi trebuie să evităm și riscul uh, care ar putea apărea în uh, aceste concura- în această concurență. Trebuie să evaluăm diferitele sisteme de pensii și scheme de pensii și să venim uh, cu anumite praguri care să fie, uh, care să ne ofere posibilitatea de a beneficia de aceleași uh, scutiri. Poate că cele mai mari fonduri de pensii, precum în regulamentul IOP, vor fi cele care vor avea de câștigat, dar noi trebuie să găsim o cale de mijloc. Și vrem să extindem aceste derogări alocate, alocate micilor sisteme de scheme de pensii, în așa fel încât să putem reduce riscul în întregul sistem financiar. Și aștept cu nerăbdare să putem uh, conlucra și pe viitor și să sperăm că votul va fi unul pozitiv. Thank you for the other group, uh, uh Petr Jezek. Mulțumesc și acum din partea ALDE, domnul Iacek and thank for the draft report. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest text. Grupul nostru este încântat de uh, evoluția acestui text și e o îmbunătățire comparativ cu propunerea comisiei pentru că se ajunge la o reducere a costurilor și a poverilor cu care se confruntă actorii pe piață. Și salutăm mai ales faptul că raportul a exclus securitizarea și uh, CVM-urile din regulamentul financiar pentru contrapărți. Din punctul nostru de vedere e ceva important, mai ales având în vedere munca noastră pe dosarul de securitizare, în așa fel încât să ne asigurăm că aceste instrumente vor fi în continuare în măsură să-și îndeplinească funcția lor care este foarte importantă în, pe piețele de securitizare. Mai mult decât atât, salutăm și extinderea la nivel global a derogărilor acordate la față de obligațiile de raportare pentru acele tranzacții când intervine o entitate nefinanciară și o contraparte nefinanciară. Apoi, în ceea ce privește aceste derogări care au fost deja menționate de domnul raportor și raportorii din umbră, suntem de acord cu ideea domnului raportor și anume că acest subiect trebuie să fie odată și pentru totdeauna rezolvat. Și bun, nu va fi rezolvat în următoarele luni sau în următorii ani, dar e clar că trebuie să menținem aceste derogări pentru schemele de pensii pentru obligația de compensare, care deocamdată este abordarea cea mai prudentă și în același timp să oferim stimulente pentru cei care participă la piață pentru a găsi soluțiile necesare pe termen lung. Acum, mai specific, aș dori să-l întreb pe domnul raportor și eventual și comisia cum anume uh, consideră acea situație deja menționată în care derogările alocate acum se suprapun. Mă gândesc că nu vom fi în măsură să avem un text final uh, în ceea ce privește propunerea Refit și să obținem și publicarea sa monitorul oficial la timp, s-ar putea să ajungem într-un impas și cum ne vom asigura că nu vor fi nesiguranță, nu va fi nesiguranță pentru cei care participă la aceste piețe. Mă gândesc că poate găsim o soluție pe termen scurt. Iar în uh, principiile din, subliniate în raport le susținem, dar avem și îngrijorări pentru că operatorii trebuie să poată să acționeze pe o bază operativă și funcțională, dar și concurențială. Uh, în orice caz, salutăm uh, îmbunătățirile incluse în text în acest sens. Și ultimul aspect la care vreau să mă refer e vorba de, schimb, de uh, schimbul uh, în ceea ce privește marjele care vor avea efecte pozitive. Sunt de acord cu domnul raportor că regulile Uniunii Europene trebuie să fie aliniate pe regulile altor instituții globale și să avem o egalitate de tratament la nivel global. Și în final, cerințele din cadrul EMIR ne vor permite să consolidăm competitivitatea și să permitem participanților pe piață să fie mai puternici. Trebuie să ne asigurăm că vom obține un rezultat care să fie pozitiv pentru acești actori și fără să compromitem principiile care stau la baza EMIR și care ne vor permite o acțiune și la nivel global. Mulțumesc! Um, for... Vă mulțumesc. Nu văd pe nimeni din partea GUE. Domnul Lambert, în numele verzilor. Bună dimineața tuturor! Mi se pare puțin ciudat, trebuie să fiu, eh, să recunosc că au trecut 10 eh, ani de la vârful crizei financiare și mi-aduc aminte cuvintele folosite de Warren Buffett pentru a descrie creșterea imensă a contract, eh, contractelor derivate. Le-a, de, le-a numit uh, ma- arme de distrugere în masă și acum aceste arme de distrugere în masă sunt tranzacționate în, prin intermediul unor contrapărți centrale, însă acest lucru nu ar trebui să ne liniștească, pentru că tendința este ca aceste con- eh, contracte derivate să fie tranzacționate în număr tot și tot mai mare și care depășește uh, Uh, depășește deja economia rurală și domnul Iezec a spus că avem nevoie de aceste contracte derivate pentru a garanta competitivitatea economiei. Nu sunt atât, atât de uh, bătrân, însă când mi-am, uh, mi-am început cariera în economie, contractele derivate nu erau o notă de subsol în, pe piețele financiare, ci relativ uh, limitate totuși și totuși economia funcționa. Uh, și unii doresc să ne convingă că fără această acumulare masivă de arme de distrugere în masă, nu am mai avea o economie funcțională și pentru mine revizuirea EMIR face parte din această tendință generală de a renunța la reglementare și domnule Iezec, ați folosit cu termenul povară. Eu aș pre... Da, puteți să spuneți povară. Eu cred că trebuie să discutăm de protecție, trebuie să protejăm societatea în fața acestor arme. Și dacă este să mă uit la tendințele fundamentale, nu cred că ar trebui să uh, renunțăm la reglementare, ci să uh, orientăm mai bine reglementarea pentru a ne asigura că ea este mai eficace. Pentru că eu nu cred că în întreaga piață a acestor contracte derivate servește unor scopuri uh, Uh, societale. Nu spun că nu, că nu contribuie la unor, la profiturile unor actori de pe piață. Uh, oricum, acesta fiind spuse, salut raportul lui Werner Lager. Sunt chestiuni cu care putem fi de acord. Pe marginea altor puncte ne-ar fi utile explicații ulterioare. O să mă refer la câteva puncte. Amendamentele 9 și 10, obligația ca obligațiile pentru cei care uh, furnizează servicii de compensare. Cred că aici uh, ar trebui să fie uh, evitate mai bine conflictele de interese. Există o chestiune pe care nu o înțeleg. De ce aceste entități speciale pentru securitizare nu ar trebui să fie tratate ca și contrapărți centrale? 11-15, uh, simplificarea uh, procedurilor pentru a calcula ca dacă contrapărțile uh, centrale financiare sau nefinanciare ating pragul, dincolo de care sunt derogate de la obligația de a compensa. Pentru mine, nu am cifrele acum, însă proporția tranzacțiilor care, se, care fac obiectul unei derogări în Europa este mult mai mare decât uh, Uh, cea din Statele Unite ale Americii. Deci mă întreb dacă criteriile pe care le folosim noi sunt cele corecte pentru a ajunge la un număr cât mai redus de derogări pentru ssp uri acestea. acesta. Apoi, când vine vorba de suspendarea obligativității de, de compensare, suntem de acord cu raportorul. Aproape am terminat, domnule președinte. Și nu sunt uh, singurul care și-a permis să intre în detalii. Cred că ar trebui să suspendăm doar ar, ar trebui să suspendăm obligativitatea de compensare când în mod evident nu există nicio contraparte centrală care își va începe activitatea într-un domeniu anume. Altfel nu cred că ar trebui să fie suspendată această obligativitate de compensare. În ceea ce privește fondurile de pensii, am aceeași părere ca și Iacob. Au avut suficient timp pentru a intra într-o situație de conformitate și cred că trebuie totuși să tragem o linie uh, legea trebuie să fie respectată de toată lumea și sunt convins, Werner, că o să avem niște discuții foarte interesante în urma cărora o să ajungem la un acord de care să ne mulțumesc pe toți. Mulțumesc, domnul Moistan, în numele FDD. Este prezent, nu? Nici domnul Mono nu este prezent. Domnul Ferber, atunci. Mulțumesc. O să mă refer doar la un aspect care a a fost uh, unul recurent și anume obligația de obligația de compensare și de tranzacționare în MIFID. Am prevăzut acest lucru pentru că EMIR fusese deja adoptat și ne-am ușurat viața să facem trimitere la EMIR. Acum modificăm EMIR și atunci trebuie să ne gândim ce se va, cum se va reflecta acest lucru în MIFID pentru că mi se pare deosebit de important ca aceste elemente să meargă în paralel, să fie sincronizate. Să nu uităm negocierile uh, MIFID și din acest punct de vedere o să depun un, o să-mi permit să depun un amendament. Am înțeles că nu este uh, prea iubit acest amendament, însă poate astfel vom determina și Comisia Europeană să nu ignore ce se întâmplă în MIFID după ce vom fi modificat EMIR. Și o să depun acest amendament tocmai pentru a garanta această liniere, această sincronizare între cele două acte legislative. Mulțumesc, că avem plăcerea de a avea alături de noi reprezentanții ai Comisiei, documentului Patrick Pearson. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Salutăm raportul raportorului. Este un uh, raport uh, fezabil care uh, reflectă experiența delungată a domnului dr. Langen în dosarul EMIR. Ne bucură să vedem că raportorul este de acord cu modificarea EMIR din punct de vedere al simplificării, reducerii costurilor și a poverii administrative. Suntem și noi uh, convinși că este posibil să ajungem la rezultate rapide în urma dialogurilor tripartite în, între Parlament, Comisia și Consiliu. Există niște termene limită pe care trebuie, de care trebuie să ținem seama la jumătatea, jumătatea lunii august uh, pentru fondurile de pensii, 5 puncte specifice. Fondurile de pensii. Scopul uh, ultim este ca fondurile de pensii să-și poată compensa uh, Uh, uh, contractele derivate și să ofere garanții. Nu există o soluție universală. În ultimii ani, în ultimul an, dacă nu în ultimii ani, am discutat cu părțile interesate, am publicat un raport intermediar și considerăm că există posibilitatea unei soluții. Există dorință din partea tuturor uh, părților interesate, însă va fi nevoie de timp. Nu este ceva ce putem face peste noapte. Secretariatul Econ a participat la aceste discuții în calitate de observator. Tocmai de aceea suntem convinși că propunerea noastră de 3 ani plus alți 2 este absolut necesară. A doua uh, mea remarcă se referă la calcularea compensării pentru contrapărțile financiare. Uh, Propunerea noastră um, prevede o derogare pentru firmele financiare de mici uh, dimensiuni de la obligația de a compensa. Însă toate uh, firmele financiare trebuie să calculeze și să demonstreze că nu ating pragul necesar care uh, cere compen- uh, compensarea. Compe- cerem o, o compensare voluntară uh, pentru entitățile mari uh, Uh, acestea înțeleg că vor fi acoperite, știu că vor depăși pragul de compensare, însă se pune problema cum clarificăm formularea astfel încât contrapărțile uh, mici uh, să nu se confrunte cu poveri suplimentare. Uh, compensarea și stabilirea marjelor. Propunem ca firmele financiare care nu fac obiectul obligativității de compensare să nu fac obiectul nici uh, stabilirii bilaterale a marjelor. Trebuie să ne gândim cu mare atenție pentru că dacă uh, exceptăm uh, aceste firme de dimensiuni mici, uh, am putea să facem uh, să mergem prea departe, pentru că există um, există riscuri care se confruntă aceste, și aceste companii, care sunt uh, riscuri care trebuie să fie asigurate într-un fel. Și dacă le eliberăm de la obligativitatea de, a, de compensare și de stabilire bilaterală a marjelor, ne întrebăm dacă nu cumva sporim nu sporim uh, riscurile în general, pentru că vor trebui să-și re- renegocieze uh, garanțiile pe care trebuie să le uh, pună pentru acoperirea acestor uh, riscuri. În ceea ce privește entitățile nefinanciare, există o propunere de exceptare a acestora dincolo de contractele uh, derivate, ceea ce nu le ușurează viața, pentru că au deja uh, au, au semnat deja contracte derivate, va, pro, foarte probabil vor trebui să separe uh, portofoliile și toate contrapărțile centrale care au, uh, care, care tranzacționează și cu uh, entități nefinanciare vor cere garanții. Apoi, uh, cu toții ne dorim să ajungem în Valhalla compensării, o raportare unică. Însă, după cum a spus și raportorul, trebuie să spună foarte clar cine este responsabil pentru informațiile raportate. Firma financiară și ce se întâmplă dacă informațiile transmise fi, uh, companiei respective sunt incorrecte. Cine este responsabil până la urmă? Cine poate fi tras la răspundere? Și al cincelea punct, uh, exceptarea SSP-urilor. SSP și Consiliul este de acord cu această exceptare pentru că se înțelege, se înțeleg consecințele practice ale acestei uh, propuneri. Uh, uneori este mai bine să ai dreptate decât să fii coerent, deci înțelegem uh, argumentele folosite. Fondurile de investiții alternative, uh, derogații pentru contractele forward, uh, FX, și mă bucur că raportorul s-a referit la acest lucru domnul Ferber cum vom uh, triangula, cum vom sin- uh, sincroniza EMIR și MIFID. Este o chestiune foarte complexă. O să discut cu colegii uh, responsabili pentru MIFID și uh, o să le sugerez să vină cu o propunere care să funcționeze. Înțelegem problemele, înțelegem că există, există probleme practice pe care trebuie să le rezolvăm. Nu știu dacă domnul Ferber uh, consideră că această propunere este acceptabilă sau nu. Mulțumesc! Suntem dispuși să discutăm, să cooperăm în acest sens. Deci, Werner, ai primit foarte multe complimente. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu foarte succint. Mulțumesc colegilor și colegilor pentru propunerile constructive. Acest subiect ne preocupă din 2009, după summitul de la Pittsburgh din 2009 în 2010 venise prima propunere și mă bucur în mod uh, special faptul că în continuare prezentă este și doamna Kay Swinburne. A fost o raportoare din umbră uh, extraordinară și experiența sa este neprețuită. Am notat toate propunerile făcute. Există câteva puncte principale. Ce facem cu fondurile de pensii? Va trebui să discutăm dacă există excepții pentru fonduri de pensii mai mici, uh, cum putem să diferențiem între ele, cum a spus și domnul Pearson, apoi precizarea obligativității de raportare și responsabilitățile uh, conexe și, în al treilea rând, toate aspectele de detaliu, de la uh, termenul limită din august până la MIFID. Aștept cu nerăbdare discuția cu colegii și nu am uh, renunțat la speranța că vom reuși, după ce vor fi depuse amendamentele, fără să avem atât de multe uh, reuniuni a raportorilor numai așa cum se întâmplă acum în domeniul energetic, să ajungem să respectăm termenele limite stabilite și să găsim o soluție de, de compromis. Mulțumesc și uh, domnului Pilson pentru dialogul constructiv pe care îl purtăm împreună cu dumnealui din 2010. Mulțumesc! Mulțumesc, Werner. Ați citit deja calendarul. Termenul limită de depunere a amendamentelor 28 februarie la ora 18, discutarea amendamentelor, amendamentelor 19 martie, vot 24 aprilie. Cred că este un uh, bun calendar care ne va permite să începem repede dialogul tripartit și trecem la următorul punct. Din nou, Emir. De această dată este vorba de procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale. Și Danuta Hübner este raportoarea. Ai cuvântul, Danuta. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep și eu cu această declarație destul de frecventă în ultima Uh, vreme legată, uh, regăsită în rapoartele noastre și anume că am avut o propunere foarte bună din partea Comisiei și mulțumesc Comisiei pentru acest lucru. Modificările propuse de Comisia de Modificare a Supravegherii în cadrul EMIR se îndreaptă în două direcții bune. Există o abordare tot mai europeană privind supravegherea contrapărților centrale pe de-o parte și competențe tot mai mari acordate ESMA când vine vorba de recunoașterea contrapărților centrale cu importanță sistemică pentru piețele europene din state terțe. Deci există o, uh, un grad uh, de proporționalitate din acest punct de vedere și sunt de acord cu orientarea propusă de Comisia Europeană vis-a-vis -vis de aceste două puncte. O să menționez câteva aspecte care pentru mine sunt deosebit de importante în acest regulament. În legătură cu câteva merg puțin mai înainte, în legătură cu altele mă îndepărtez puțin de propunerea comisiei. Primul punct pe care aș dori să-l menționez este uh, procedura de uh, refuzare a recunoașterii unei contrapărți uh, centrale dintr-o țară terță. Este un mecanism de siguranță în situația în care lucrurile merg prost. Și cred că am avea nevoie de criterii mai clare Uh, privind uh, modul în care s-a ajuns la această decizie de a recunoaște de a, de a nu recunoaște o contraparte centrală dintr-un stat terț. Sistemul propus în acest uh, moment mi se pare că are un caracter prea discreționar pentru mine. Drept urmare, cred că ar trebui să luăm o decizie care să reflecte o analiză mai uh, rațională bazată pe dovezi, pentru că sistemul trebuie să fie credibil și nu poate fi credibil dacă ignoră dovezile. Apoi, trebuie să ne asigurăm cât mai mult putință ca decizia de transfer, de mutare acestor contrapăți centrale să fie în beneficiul și nu în detrimentul statelor membre ale Uniunii Europene. Trebuie să țină seama de uh, posibilitatea înlocuirii serviciilor de compensare în urma unui asemenea refuz. Apoi ce se întâmplă, pentru că dacă uh, contractele compensate de o contraparte centrală sunt uh, contracte de tip repo, acest lucru s-ar putea să ducă la probleme de lichiditate. Uh, Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a insera câteva elemente care să diminueze consecințele negative ale, ale refuzului recunoașterii, o perioadă de adaptare pentru clienți și, de asemenea, în momentul în care Comisia adoptă actul delegat, actul de punere în aplicare trebuie să se gândească și la uh, cum trebuie să fie tratate contractele derivate existente deja și tratarea acestor uh, contracte este unul din aspectele cele mai importante în momentul în care o recunoaștere este refuzată. Profut, uh, propun de asemenea ca o recunoaștere să fie refuzată doar pentru serviciile de compensare a unei contrapărți centrale și să nu acopere întreaga contraparte centrală respectivă. Deci o dimensiune proporțională ar trebui să fie introdusă în această decizie și astfel am crea o compatibilitate cu deciziile legate de acordarea inițială autorizării. Al doilea punct se referă la organizarea ESMA în scopuri de supraveghere și aici cred că avem nevoie de o structură care uh, să nu fie cu totul independentă de restul ESMEI, ci să fie legată de această instituție care să uh, permită discuții și cu alte departamente din ESMA am propus crearea unui comitet intern în cadrul ESMA care să primească responsabilitatea uh, supravegherii contrapărților centrale atât din UE cât și din state terțe. Cred că această soluție poate funcționa și rămâne în vigoare dincolo de revizuirea autorităților europene de supraveghere. Se bazează pe prevederi existente deja articolul 41 din regulamentul care guvernează ESMA și propun ca acest comitet, după cum am spus, să supravegheze CCP-urile din UE și din state terță. Al treilea punct asupra doresc să insist astăzi este rolul, uh, rolul băncilor centrale pentru mine, băncile centrale trebuie să fie implicate în anumite situații specifice în care acțiunile CCP-urilor, acestor contrapăți centrale, au un impact asupra politicii monetare, dar și în situații urgente și, în general, cred că domeniul competențelor uh, băncilor centrale din acest punct de vedere este bine identificat în propunerea Comisiei Europene însă poate aceste prerogative ar putea să fie precizate și mai clar pentru a înțelege când și cum ar trebui să se implice băncile centrale în supravegherea contrapărților centrale. De asemenea, sunt convinsă că acum trebuie să ne gândim și la situația în care s-ar putea să apare o divergență de opinii între BCE și ESMA Aici cred că avem nevoie de mai multe precizări uh, în sensul uh, necesității ca BCE și ESMA să coopereze, însă s-ar putea să apară situații în care o autoritate să aibă ultimul cuvânt de spus. tocmai pentru a garanta credibilitatea instituțiilor europene. Cu tot respectul, ESMA este o agenție a Uniunii Europene deci trebuie să vedem cum putem să rezolvăm acest uh, conflict. Eu aș uh, tinde să propun un sistem în care dacă ESMA are o părere diferită față de cea a Băncii Centrale Europene, ar trebui cel puțin să-și o uh, motiveze, să-și o argumenteze mai bine, însă nu știu, poate uh, împreună cu ceilalți colegi vom găsi un cadru, un cadru uh, potrivit care să nu ducă la incertitudini și dubii. Un alt punct se referă la tranziția înspre un nou regim care guvernează contrapărțile din state terțe. Știți că în regimul anterior a avusesem o decizie de uh, echivalare uh, în care anumite contrapărți centrale fuse, erau, erau uh, recunoscute. Cred că pentru 15 jurisdicții au fost luate asemenea decizii de echivalare. Am plecat, eu plec de la premisa că deciziile respective de echivalare nu se vor schimba, însă vom avea nevoie de o tranziție, pentru că ESMA va trebui să examineze această contrapărți centrală pentru a vedea în ce categorie se înscriu și pentru acest lucru vom avea nevoie de ceva timp. Deci, cred că împreună va trebui să găsim cea mai bună soluție. Și ultimul domeniu pe care doresc să-l menționez este cel al cooperării în domeniul supravegherii. Știu că nu este suficient să există o bună cooperare între instituțiile de supraveghere în cadrul regulamentului. Însă ar trebui să permitem asemenea cooperare în cadrul regulamentului și prin acest regulament ar trebui să creăm condițiile pentru o, o bună cooperare între ESMA și băncile centrale și autoritățile de uh, supraveghere din statele terțe, deci memorandumuri bune de înțelegere sau protocole de, de cooperare ar putea să fie o soluție și trebuie să ne gândim că fără că relațiile de bună cooperare zilnice vor fi necesare. Deci nu putem să precizăm toate detaliile în acest regulament, însă ar trebui să încercăm să facilităm un asemenea tip de bună cooperare. Pentru că mai ales în situațiile de urgență, de criză, va fi nevoie să poată fi luate decizii rapide. Și pentru acestea, o bună cooperare este foarte utilă. Acest, acestea uh, doream să vi le spun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vă mulțumesc, uh, Danuta. Raportor din umbră acum. Eu sunt raportul din umbră, în primul rând, și salut acest raport. El uh, e, merge exact pe linia propusă de comisie și da, e o propunere echilibrată, într-adevăr, în sensul că revizuirea sistemului în sistemul de acordare de autorizații de contrapărți centrale pentru terți se potrivește cu atât cu uh, Brexit, dar și pentru ca reforma monetară pentru compensarea obligatorie să aibă sorți de izbândă. Și din aceste motive suntem gata să conlucrăm cât se poate de constructiv pentru a merge repede și mă bucur de asemenea că Raportul dumneavoastră propune un calendar uh, scurt, dar este ceva de calitate, o bună bază de cooperare pentru că a finaliza procedura finaliza, legislativă până la sfârșitul anului. Ați enumerat o serie de aspecte O să le iau pe rând. În primul rând, uh, mă bucur, așa cum am spus, că în general suntem pe aceeași lungime de undă. Bineînțeles că putem să vedem ce și cum în detaliu, dar eu cred că există posibilitatea de a ajunge la un consens pe acest raport. Suntem de acord sunt de acord cu ce menționați, și anume simetria între contrapărțile centrale UE, respectiv din țările terțe. E bine să se întâmple asta. Nu a plăcut deloc la Consiliu și nu va place această atitudine, dar uh, mi se pare că trebuie să uh, reiterăm această poziție. În ceea ce privește Comitetul de Supraveghere Intern, la ESMA, pe care, propunerea pe care o faceți, asta se leagă de procesul de revizuire. E o idee bună, se poate însă elabora în continuare, pentru că nu trebuie să pierdem din vedere că și Parlamentul are un cuvânt de spus. Vine vorba de persoana uh, care va conduce o astfel de entitate. Deci uh, trebuie să lucrăm pe asta în continuare. Privitor acum la procedura de refuzare sau refuz al recunoașterii, sunt de acord cu diagnosticul pe care îl puneți, uh, beneficiile încrucișate, sustenabilitatea ideea de a face o diferențiere între diferitele servicii de compensare, o perioadă de tranziție sau de adaptare. Toate aceste elemente sunt pozitive. Și da, suntem de acord cu ce se spune în acest sens în amendamente. Cât privește Banca Centrală, aveți o soluție? Ea este doar poate, este una dintre opțiunile posibile pentru a circumscrie mai bine problematica. Nu apare asta în raport încă, dar într-adevăr poate să apară la un moment dat un uh, mecanism de uh, care să colecteze anumite plângeri, care să propună niște remedii. Vom vedea. Cât privește regimul pentru țările terțe, aș, precum și mecanismul de conformitate comparabil, da, pe bună dreptate spuneți că nu punem sub semnul întrebare decizia de echivalență actuală. Bineînțeles că nu putem să împiedicăm Uniunea Europeană să-și îmbunătățească uh, mecanismele proprii. De aceea avem o perioadă de analiză a recunoașterii. Poate să pară scurtă, dar dacă calculezi mai bine, ea nu este așa de scurtă pentru că e vorba de finalizare, de intrare în vigoare, de actele delegate respective. Poate să dureze ani de zile. Dar, acestea fiind spuse, putem să încercăm să fluidizăm mărește uh, tranziție către noul regim, ne uitând de anumite critici care au fost adresate sau anumite îngrijorări exprimate pe partea americană și trebuie să spunem că noi nu suntem nu avem intenția să reglementăm uh, produsele derivate agricole americane. Nu se pune problema. <laughs> Deși, bineînțeles că această idee de tiering este vehiculată și atunci Uniunea Europeană nu are decât să își îmbunătățească instrumentele de supervizare, pe de altă parte, veghind la buna funcționare a cadrului uh, din acordurile pe care până acum Uniunea Europeană le-a negociat. Bineînțeles că sunt de acord, suntem de acord uh, în principiu pe text, el uh, poate fi în continuare îmbunătățit uh, cu colegii, cu Consiliul, cu Comisia. Noi, socialiștii, încercăm să ajungem și noi la consens, astfel încât acest pachet să fie finalizat în cursul acestui mandat și cât mai repede. Acum îi dau cuvântul lui Kay Swinburne. Mulțumesc și mulțumesc Danutei pentru munca depusă care îmbunătățește propunerea Comisiei, pentru că nu cred că ea, această propunere inițială a fost extraordinară, așa cum ați spus, pentru că sunt lucruri care sunt destul de preocupante. În primul rând, luarea deciziei de compensare în noul sistem, apoi problema băncii centrale emitente, și asta pare să fie o problemă, și apoi uh, decizia de echivalență, dacă mai avem timp privește noul comitet de supervizare și modul în care el poate fi conceput, inițial m-am gândit că asta seamănă cu un colegiu de tip uh, CCP, deci pentru reglementarea contrapărților centrale, dar acum se dorește uh, ceva mai permanent. Există confuzii în, leg- în legătură cu ce rol poate să joace uh, ESMA, respectiv BCE și ESMA nu trebuie să fie împiedicată rolul său de, de supervizor sau de supraveghetor în luarea de decizii care să poată să prevină niște crize și vom vedea asta la negocierile între noi. De asemenea, procesul de luare a deciziilor în legătură cu contrapărțile centrale din țările terțe uh, și aici cine va avea drept de vot, ce membri vor fi prezenți, doar președintele acestui comitet va lua hotărârea în ultimă instanță sau poate că uh, sunt și alții uh, reprezentând principalele contrapărți centrale și autorități de compensare. Nu știu cum va funcționa un astfel de comitet. Acum, în ce privește rolul băncii centrale, mă preocupă în continuare acest rol al BCE-ului, pentru că Comisia pare să-i acorde BCE-ului un veto în deciziile de contrapărți centrale și e clar că e vorba de decizii care cu impact global internațional și când e vorba de produsele vizate și când vine vorba de clienți. Deci nu știu cum poate BCE să aibă drept de veto când e vorba practic de o jurisdicție globală. Nu cred că e nevoie să se facă asta. Nici necesar, așa cum a spus și Rezerva Federală Americană. Mai sunt și alte probleme legate de Uh, politica monetară, dar și de, pe de altă parte, de gestiunea riscurilor. Când vine vorba de marja, uh, de modelul de marjă sau când vine vorba de tipul de garanții acordate. Așa cum s-a recunoscut deja, s-ar putea ca asta să nu mai permită uh, băncii centrale să facă anumite lucruri dincolo de EMIR, am niște rezerve în acest sens. Se poate intra în continuare în detaliu. De asemenea, când vine vorba de rolul uh, băncii centrale de emitere în țările terțe, trebuie să vedem până la urmă cine uh, suportă riscul acordării în continuare de lichidități uh, unei contrapărți centrale uh, dintr-o țară terță, pentru că mă gândesc la contextul Brexitului și la cine poate activa o astfel de decizie. E vorba în, în viitor de Banca Angliei, de pildă. Așa s-ar întâmpla și pentru contrapartea, contrapartea americană, unde va intra în joc uh, Rezerva Federală uh, Americană. Deci trebuie să vedem cine garantează aceste lucruri. În sfârșit, problema entității versus problema jurisdicției, când vine vorba de țările terțe. Avem un proces de echivalare. A fost foarte complicat în Statele Unite să facem asta și ne-am gândit că criteriul este cel legat de țară și nu de entitate. Și acum, ce vom face cu recunoașterea unor entități care până la urmă va însemna o recunoaștere a unor țări? terțe. Și nu știu cum va funcționa acest mecanism și cum va fi el uh, pus în aplicare. Trebuie să fim atenți. Iar am discutat uh, îndelug cu CFTC. Ei ne-au explicat ce înseamnă deference pentru ei. Înseamnă cooperare, dar și încredere în mecanismul de supraveghere al celorlalți. Să ne asigurăm că nu subminăm acest gen de a face afaceri în toată lumea, având în vedere natura globală, internațională a acestor problematici. Deci, cred că până la urmă Danuta a acționat foarte pozitiv pe acest raport, dar încă o dată m-aș uh, concentra pe articolul 25a și conformitatea comparabilă, pentru că aici Comisia a făcut o propunere prea puțin clară. Cred că când vine vorba de contrapărțile centrale dintr-o țară terță, sunt multe lucruri de evaluat, dar, încă o dată, în practică, va trebui să se știe foarte clar cum vom proceda. Nu cred că politica de alocare va fi vreodată acționată. N-aș vrea să zăbovim asupra uh, ei, dar nu știu ce semnale ar putea fi astfel trimise restului lumii. Eu aș dori ca ESMA să facă ea o analiză cost-beneficiuri înainte de a recomanda o astfel de politică extremă care să fie pusă în aplicare și Comisia să vină cu un act delegat specific în funcție de avizul ESMA. Și e bine că doamna raportor dorește și o perioadă de tranziție sau de adaptare la noul sistem, dar sunt uh, diverse uh, produse în joc, uh, swaps, derivate și așa mai departe, cu profiluri foarte diferite. Deci, în cazul swap, dacă vrei să-ți relocalizezi um, uh, afacerea în altă parte decât în Europa, eu cred că riscul până la urmă este mai mare decât mai mic. Deci să fim atenți, prudenți. Dar mă bucur că până acum uh, eforturile au fost uh, fructuoase și vom lucra tot așa și în continuare. Mulțumesc foarte mult! Da, v-ați referit la întâlnirea cu CFTC-ul. Noi le-am spus ce ne doare și din ce cauză ne preocupă anumite lucruri. Peter iați care cuvântul. Mulțumesc, Roberto. Mulțumesc pentru proiectul de raport, îi mulțumesc doamnei raportor și pentru că am uh, cooperat foarte bine până acum. Cât privește proiectul de raport, mi se pare că este foarte echilibrat. Practic, ia elementele cele mai bune din propunerea comisiei, adăugând și rafinând anumite aspecte. Aș menționa doar câteva dintre aspecte, pentru că vom avea alte ocazii să discutăm următoarele săptămâni și luni acest dosar. Cât privește nivelul de supervizare UE, a contrapărților. Ne bucurăm că se dorește o simplificare a procesului. De asemenea, considerăm că acest cadru modificat va aduce o dimensiune cu adevărat europeană uh, și adaptată arhitecturii europene. De asemenea, recunoaștem legătura dintre acest dosar și alte dosare în curs, așa cum a menționat și domnul uh, Gualtieri. De asemenea, să vedem ce se poate face în ce privește guvernanța, structura de supervizare a contrapărților centrale. De ce nu? Chiar și o structură cu totul nouă ar putea să ne ajute să ajungem la o soluție optimă în ceea ce privește uh, supervizarea din partea țărilor. Mă bucur că domnul raportor ne clarifică, ne clarifică criteriile care ne arată care sunt cerințele pentru fiecare <coughs> pentru a obține echivalența, mă refer la uh, contrapărțile, entitățile din țările terțe. O astfel de decizie în niciun caz nu trebuie să fie de natură politică, ci trebuie să fie doar uh, una obiectivă și pur tehnică. În Europa astăzi ne confruntăm cu niște situații care ne determină să regândim această supervizare și, așa cum au spus și alți colegi, avem totuși parteneriate cu alte părți ale lumii și ce modificăm pe plan european nu trebuie să fie uh, în conflict cu ceea ce uh, am semnat în acordurile noastre cu partenerii internaționali. Bineînțeles că trebuie să ne punem la punct propriul mecanism de supraveghere și să-l fluidizăm, să nu uităm că alte autorități de supervizare din lume au mijloacele și competența să-și facă și ele treaba așa cum se cuvine. Mă opresc aici, domnule președinte, și aștept cu nerăbdare discuții pe acest uh, regulament atât de important. Mulțumesc. Domnul Lambert are cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Danuta, pentru acest proiect de raport consistent. Într-adevăr, contrapărțile centrale, uh, entitățile respective trebuie să fie mai bine uh, supervizate pentru că ele sunt uh, sistemice în cadrul sistemului nostru financiar. Asta înseamnă o uh, abordare europeană prin care ESMA poate să uh, consimtă sau nu la ce hotărăsc uh, autoritățile naționale de profil, asta înseamnă că trebuie să aibă suficiente expertiză în acest sens pentru a acționa pe plan european. Uh, în cadrul supervizării, implicarea Băncii Centrale din jurisdicția emidentă trebuie să fie atent uh, evaluată. Există măsuri de reglementare care pot să aibă consecințe asupra politicii monetare, de pildă. Asta nu va fi simplu de rezolvat și putem să aducem un input la aceste discuții. În concluzie, uh, propunerea Comisiei încearcă să îndrepte o, o slăbiciune din cadrul uh, EMIR, pentru care se bazează prea mult pe supravegherea din țara terță pentru aceste contrapărți uh, centrale care pot uh, să fie foarte importante, sistemic vorbind, pentru sistemul nostru financiar. Comisia propune lucruri proporționale în acest sens, dar mă refer la criterii, dar Trebuie să știm mai multe despre aceste trei, uh, trei categorii, plus criterii suplimentare, care pot să ducă la decizia de acordare sau nu a recunoașterii. Pentru a face față viitoarelor schimbări în cadrul ESMA și atunci e clar că ar trebui să intervenim în, uh, și, în moment, și în uh, structura ESMA, dar noi suntem convinși că soluția propusă pentru a face ca procesul decizional să fie mai lin, poate să pună sub semnul întrebare: orice uh, decizie luată și nu suntem siguri că această propunere din punct de vedere juridic este una rezistentă la argumente. Uh, deci ar trebui să limităm extinderea oricăror straturi suplimentare în procesul decizional care vor schimba arhitectura ESMA în contextul acesta. Deci, ca de obicei, vom uh, conlucra în mod constructiv cu doamna raportor, uh, cu tine, Danuța, și să sperăm că vom obține un text cât mai bun. Mulțumesc foarte mult! Nu mai văd alți raportori din umbră care să dorească să intervină. Așa că acum să dau cuvântul Comisiei, vă rog. Many thanks, <coughs> Mr. Chairman. Um, no need to stress how important this proposal is. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai e nevoie să subliniez cât de important e acest subiect pentru Uniunea Europeană și cât de importante sunt aceste entități pentru Uniunea Europeană și trebuie să înregistrăm progres și claritate pentru firmele noastre cât mai repede cu putință. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor, doamna Humner, pentru acest raport și pentru amendamentele aduse propunerii făcute de comisie. Noi uh, considerăm că acestea sunt pertinente, sunt inteligente, sunt îmbunătățiri clare și e o bază foarte bună de a conlucra pe viitor viitor. Și propunerea Comisiei Europene în acest sens este una absolut necesară pentru a spori uh, nivelul de supraveghere pentru CCP-uri pentru că acestea intervin pe piețele financiare europene și sunt de dimensiuni importante în Uniunea Europeană. Și deci sunt, uh, e absolut critic să îmbunătățim felul în care acestea funcționează. Trei comentarii. Mai întâi, uh, sunt foarte încântat să văd că doamna raportor susține toate răsăturile care figurează în propunerea comisiei. Notăm că doamna raportor notează faptul că e nevoie de o implicare sporită a băncilor centrale în supravegherea CCP și cum anume aceste CCP-uri uh, uh, europene și neeuropene operează pe piețele financiare. Apoi e nevoie și de politici de monitorizare, de stabilitate financiară, de lichidități, de sisteme de plăți și um, uh, autoritățile de reglementare a pieței nu pot de unele singure să supravegheze aceste CCP fără o contribuție din partea băncilor centrale europene. Nici o țară pe această planetă n-ar fi măsură să facă acest lucru notăm sugestiile doamnei raportor pentru a calibra procesul de decizie și felul în care acesta poate fi îmbunătățit și există propuneri interesante din partea doamnei raportor pentru a avea o abordare bazată pe analiză și cu siguranță vom ajunge la un bun rezultat. Un alt aspect. Uh, ne bucură faptul că doamna raportor uh, e de acord cu împărțirea pe categorii și să vedem în funcție de criteriul uh, bazat pe dimensiuni, importanța sistemică. E ceva proporționat și oglindește riscul care poate apărea pe piața financiară și în sistemul nostru financiar. Și, domnule președinte, așa cum a spus și dumneavoastră, cu mecanismul uh, comparabil de conformitate va fi un element important. Va trebui totuși să clarificăm și să ne asigurăm că acest sistem este într-adevăr o îmbunătățire comparativ cu ceea ce avem acum, tocmai pentru a ajuta țările terțe care au CCP-uri. Și, de asemenea, vreau să confirm, așa cum a spus și doamna raportor în, în explicația uh, inițială, că E foarte important ca țările terțe și a, uh, acele CCP din țări terțe să uh, beneficieze de criterii clare. Cu alte cuvinte, dacă am înțeles eu bine, Piețele financiare și stabilitatea Uniunii Europene trebuie să fie în continuare reglementată prin legislație europeană, de către uh, legiuitori europeni, de către instituțiile europene și autorități europene. Și în acest sens, Consiliul, Comisia Europeană și Parlamentul. Nu văd cum oricine altcineva ar putea să pună acest lucru sub semnul întrebării. Și, într-adevăr, au fost o felul de zvonuri și zgomote din cealaltă parte a Atlanticului, dar, uh, așa cum a spus cu unul din colegi, uh, e vorba de Gertrude din Shakespeare. Uh, cei care fac prea multă gălăgie și protestează prea mult când uh, uh, se tot repetă exact același lucru, până la urmă încep să te convingi că de fapt e și dreptul tău uh, și că ai dreptate. Uh, dar uh, rămâne totuși Shakespeare. Eu cred că acum trebuie să clarificăm și să calmăm spiritele, să clarificăm subiectul și să reducem acel zgomot. Notăm și sprijinul doamnei raportor pentru cerințele referitoare la uh, anumite, anumite servicii ale CCP din țări terțe. Uh, pentru că nu există niciun fel de criteriu de locație, de amplasare geografică. Și aici e vorba de stabilitate, asta este miza și propunerea doamnei raportor pentru a ne asigura cum anume se iau deciziile, care sunt alternativele, care sunt costurile, care sunt uh, posibilitățile de continuare a contractelor, perioadele de tranziție. Și evident, uh, nu trebuie să pierdem din vedere stabilitatea piețelor financiare europene și moneda euro. Să fim clari, orice decizie a Comisiei Europene va trebui să fie înaintată către Parlamentul European și către Consiliul și nu e ceva uh, care va fi hotărât de Comisia Europeană de una singură fără niciun fel de contribuție din partea Parlamentului și a Consiliului. Să evităm orice înțelegere în acest sens. Uh, și doamna raportor din umbră, doamna Suiban, a salutat această decizie și sunt de acord cu cele spuse de dânsa. Există o diferență între echivalența deciziilor luate de comisie și echivalența unor decizii luate de o altă țară și mecanismele lor de legiferare și de supraveghere. Propunerea aceasta nu se referă la echivalență. Propunerea aceasta vizează felul în care supraveghem aceste entități individuale din țări terțe care doresc să se lanseze pe piețele noastre și să să facă afaceri cu întreprinderile și firmele noastre, cu cetățenii europeni. Și în acest sens pot să vă confirm că din cunoștințele mele Comisia Europeană nu are niciun fel de intenție să modifice uh, deciziile referitoare la echivalență actuale. N-au fost schimbări uh, Uh, în, modificări, în legislația țărilor terțe și în principiu nu ar trebui să apară niciun fel de modificări uh, într-un viitor apropiat și nu există nicio modificare în cooperarea bazată pe încredere pe care o avem cu aceste țări terțe. Deci nu vedem niciun motiv să facem acest lucru. S-ar putea la un moment dat să fie o, de, o revizuire după adoptarea acestei propuneri de regulament, dar mai întâi trebuie ca această propunere să intre în vigoare, după care mai avem o perioadă de șase luni pentru a propune actele delegate state. Și apoi Parlamentul și Consiliul vor trebui să se pronunțe pe marginea actelor delegate, după care mai avem nevoie încă de 12 luni de zile pentru ca actul respectiv să intre în vigoare și să fie legal și apoi mai avem perioada de tranziție. Domnule președinte, pot să vă garantez că am să ies eu la pensie până atunci. Vă promit asta. Și, în final, analizăm cu mare interes propunerile doamnei raportor pentru a simplifica sistemul de guvernanță ESMA. Sunt îmbunătățiri clare aici și trebuie să vă spun, mea culpa, mea culpa, pentru că eu în parte sunt responsabil pentru redactarea acestui text și uh, n-am fost în stare să explic nici soției mele, am încercat. Dar ce a făcut doamna raportor e o îmbunătățire clară, e mai simplu, e mai clar, oglindește exact felul în care se uh, desfășoară procesul decizional și toate aceste îmbunătățiri sunt de acord cu o comentariile făcute de colegi uh, sunt binevenite în acest context și nu sunt direct legate de propunerea de revizuire ESMA. Și câteva cuvinte în final. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru sprijinul său referitor la felul în care supraveghem și îmbunătățirea supravegherii pentru CCP-uri. E adevărat, discuțiile sunt complicate cu statele membre. Unii au mai multe misiuni, au mai multe putere, alții vor avea competențe reduse, dar Per total, propunerea noastră și propunerea doamnei raportor, noi credem că per total aceasta va fi mai bună și aștept cu nerăbdare ca și Parlamentul European să sprijine puternic această propunere în așa fel încât ESMA să aibă toate resursele necesare pentru a-și îndeplini pe viitor misiunile ce îi revin. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum doamna raportor, Danuta. Foarte pe scurt, domnule președinte ne-a mai rămas un raport și ne presează timpul. Uh, da, așa cum a spus și Comisia, în continuare mai sunt multe subiecte de discutat și vom mai avea timp la dispoziție până când se vor uh, încheia termenul limită de repunere a amendamentelor și să sperăm că vom conlucra cu domnii raportori din umbră și aș vrea să subliniez doar un aspect. Dacă procesul decizional este mai lin, pentru că asta a fost, cred eu, veriga cea mai slabă în întregul sistem european, în întreaga propunere, din sectorul financiar și legislația aferentă, e bine, atunci cred că va trebui să vedem această propunere în mod specific ca fiind deosebit de importantă din punct de vedere al siguranței juridice și a credibilității a ceea ce vrem să creăm. Pentru că, în fond, așa cum au spus mulți colegi, e vorba de o bucată bună de, din economia europeană și nu vrem să apară riscuri Uh, pe acest segment, deci tocmai de aceea vrem ca sistemul să funcționeze lin și să fie credibil și să fie suficient de bine dezvoltat, să ofere suficientă siguranță și să menținem întregul spirit de-a lungul tuturor discu- discuțiilor până la discuția finală, până când se va construi concret întregul sistem. Mulțumesc foarte mult, da, este foarte clar faptul că subiectul este foarte vast și că uh, Există sprijin puternic pentru acest uh, text care, după cum spunea și reprezentantul Comisiei, reprezintă tot trasă, toate trăsăturile cheie din propunerea Comisiei cu îmbunătățiri, cu modificări deosebit de coerente. Deci, e clar că asta face ca și calendarul nostru să fie foarte realist, care este următorul, de fapt examinarea amendamentelor. Nu, termenul pentru depunerea amendamentelor 26 martie ora 2 după amiază ca să putem să le publicăm înainte de vacanța de Paști, apoi examinarea amendamentelor 20 și 23 aprilie, vot pe 16 mai în comisia noastră. Bun, vă mulțumesc tuturor! Și trecem acum la următorul punct și e vorba de dezbatere comună referitor la descărcări bugetare. Raportor este colega noastră Swinburne. Vă rog, aveți cuvântul, dar trebuie rapid, pentru că interpretarea noastră se va opri la ora 12.35 și să sperăm că vom reuși. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu concisă să tratez cele trei la, uh, la oaltă ca și pachet. Vreau să mulțumesc colegilor pentru amendamente și vă rog uh, multe puncte care au fost evocate în propunerea inițială au fost preluate. Am avut un schimb inițial de opinii și vreau să mă asigur că prin aceste descărcări uh, nu ajungem la o situație conflictuală și că Uh, vor fi texte uh, de sine stătătoare, așa cum trebuie să fie. Au fost amendamente care au fost înaintate tocmai în acest sens. Deși am discutat trei, e vorba de trei autorități diferite, au existat totuși trăsături comune în amendamentele ce au fost înaintate și vreau să mă concentrez pe acestea. Mai întâi, multe dintre amendamente au notat rolul central al acestor autorități într-o piață financiară după criză, pentru că vor să promoveze convergență și protecție. Și e absolut corect că acestea, înainte de toate, sunt elemente deosebit de importante și trebuie să continue să fie așa. Mai mult decât atât, există și recunoaștere a faptului că aceste autorități trebuie să beneficieze de resurse proprii pentru a-și îndeplini propriile lor mandate. E o decizie pe care trebuie să o luăm aici și sunt de acord cu ideea că trebuie să acordăm atenție acestor solicitări care trebuie să fie realizate organizate în intern și susțin și ideea unei uh, organizări și a justificări uh, în cazul în care se solicită o sporire a resurselor, așa cum a spus doamna Capăl și alți colegi în amendamentele lor. Apoi, în momentul în care se ia o decizie, trebuie ca factorii interesați să fie informați și sunt de acord cu amendamentul lui Papa Dimules în a, uh, că e nevoie de o evaluare. Și apoi mai sunt și amendamente cu un sprijin puternic pentru a încuraja cooperarea între autoritățile acestea ca atare și între aceste aceste autorități și echivalentul lor la nivel național, dar și la nivel internațional și, într-adevăr, cu industria aferentă. Nu vreau să fiu prea prescriptivă în ceea ce privește natura acestor relații, dar mă bucur de sugestiile făcute de domnul Mann și anume că acesta trebuie să bazeze pe încredere și domnul Vegas că e nevoie de independență care să fie asigurată, autonomie și apoi s-a cerut de asemenea și un nivel sporit de transparență și de tragere la răspundere în munca acestor entități. Au fost câteva sugestii pentru a avea o protecție sporită pentru avertizări de conștiință și acestea au fost preluate și cu trebuie să fie uh, au fost luate decizii recente de către aceste autorități pe aceste subiecte. Apoi, S-a lansat un apel ca întâlnirile să fie transmise pe internet atunci când e posibil, deci un apel către transparență, care să fie făcut nu numai către Parlament și către Consiliu și, evident, că aceste discuții să fie disponibile și pentru cetățenii europeni atunci când e posibil și cred că asta va îmbunătăți mult proiectul uh, de text. Și apoi, în ceea ce prește aceste descă- descărcări bugetare, aceste autorități trebuie să-și respecte mandatele acordate și să acționeze în spiritul regulamentelor și nu trebuie să extindem acest lucru. Și tot pe acest subiect sunt de acord cu amendamentele doctorului Langen și alți colegi referitor la rapoarte și felul în care, domeniile în care aceste agenții și autorități intervin nu numai EIOPA, dar și oricare altă autoritate care își depășește mandatul înainte ca solicitările sale să fie incluse în descărcarea bugetară, deci procedura pe care o avem acum în Parlament, ar trebui să existe oarecare anchetă totuși mai aprofundată pentru aceste solicitări și să găsim soluții separate și eventual să solicităm unor uh, unități de politici să analizeze mai îndeaproape aceste subiecte. Aștept cu nerăbdare să primesc comentarii din partea tuturor raportorilor din umbră și orice sugestie la proiectul de amendamente de compromis, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită și așa cu nerăbdare cooperarea noastră pe viitor pe un subiect care va fi votat săptămâna viitoare. Thank you. Thomas Mann. Mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Thomas Mann. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Doream să-i mulțumesc din inima lui Kay Cred că munca noastră a fost într-adevăr de succes și multe din amendamentele depuse s-au regăsit în soluțiile de compromis, ceea ce mi se pare deosebit de important. Avem nevoie de o folosire eficientă a fondurilor Agenției uh, Bancare Europene și ne dorim de asemenea să se țină cont uh, în uh, aceste costuri în, în cheltuielile eficiente și de consecințele Brexitului. Ai dreptate că nu este vorba de extinderea mandatului, ci mandatul trebuie să fie exercitat așa cum a fost el uh, definit de legiuitor. Mi se pare important, pe de altă parte, ca proporționalitatea să joace un rol cât mai mare, așa cum se reflectă în compromisul, în soluția de compromis găsită de tine. Rolul AB din punctul de vedere al uh, întăririi colaborării uh, pe plan internațional autorităților de supraveghere este foarte important. Obligativitatea de informare a AB este importantă, accesul la documente este de asemenea important și sunt de acord cu tine. În ceea ce privește EIOPA, pentru a preveni, proteja mai bine consumatorilor, este important să nu uităm că în decembrie anul trecut Curtea Europeană de Conturi a uh, examinat, a publicat un raport special dedicat EIOPA, a, în care lucrurile sunt clare. Da, conturile au fost în regulă, însă trebuie să vedem atunci când vine vorba de distribuirea fondurilor. 40% din bugetul european, 60% contribuții directe din partea statelor membre. Nu știu dacă ponderea nu va putea fi schimbată pe, pe viitor, astfel încât contribuțiile uh, statelor membre să scadă. Există un amendament, Langenman, uh, prin care cerem EIOPA ca anumite reguli să fie respectate um, uh, și am depus un amendament critic privind necesitatea respectării actelor legislative primare. Apoi, al treilea domeniu, ESMA, pentru a pr- proteja. Da, nu este nicio problemă ceea ce vine vorba de garantarea stabilității sistemului financiar. Dar, da, stăm de acord cu crearea unor stimulante pentru investitori. Când vine vorba de abuzuri de piață, ESMA trebuie să aibă prerogative extinse și apoi va fi, este importantă o sporire a relațiilor și o creare a unor uh, unei piețe de capital, însă pas cu pas uh, foarte precauți. Însă cred că am reușit să obținem o poziție foarte bună. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum lui Baie. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, mai întâi vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă și aș vrea să amintesc cât de important este pentru grupul nostru ca cele trei autorități europene de supraveghere să poată să beneficieze de un control mai bun, de o transparență sporită pentru sistemul financiar european și am venit cu o serie întreagă de amendamente care subliniază cât de importantă este misiunea acestor trei autorități care reprezintă uh, uh, sistemul european de supraveghere bancară. Trebuie ca acestea să dispună de mijloacele necesare să-și îndeplinească mandatul, ținând seama de importanța misiunilor și a acțiunilor lor. Și vrem să subliniem, și doamna raportor l-a spus deja, transparența uh, în îndeplinirea acestor misiuni și, evident, prioritatea acordată protecției consumatorilor. Suntem de acord. Și având în vedere uh, aceste trei entități, ne așteptăm ca acestea să aibă un fel de canal securizat, un fel de sistem de alertă în momentul în care apare o deviere undeva în sistem. E un element esențial, mai sunt și multe alte elemente pe care dumneavoastră le-ați cita și cu care suntem de acord. Mulțumesc. Merci, Mr. Klintz. <clears throat> Domnul Klintz. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. În cazul în care interpreții nu, mai, interpreții nu mai lucrează, atrageți-mi atenția și o să continui limba engleză. Multe lucruri din cele doream eu să le spun au fost afirmate de colegii mei discutăm și examinăm autoritățile de supraveghere europene în forma lor uh, actuală și discutăm despre modificarea eventuală a competențelor lor pe viitor. În ceea ce privește trecutul, uh, după cum a spus Kay, acestea sunt responsabile pentru a întări convergența uh, supravegherii statelor membre și pentru a proteja mai bine consumatorii. Uh, în ceea ce privește primul obiectiv, au înregistrat progrese, însă nu am ajuns acolo unde ne-am fi dorit. Tocmai de aceea, Comisia a propus niște modificări. Din punctul de vedere al responsabilității bugetare, executarea bugetului și uh, auditurile interne, Curtea de Conturi a ajuns la o părere pozitivă a spus că și-au desfășurat în mod eficient activitatea, că au fost efectuate transferuri bugetare, bugetare doar atunci când acestea au fost motivate și că aceste transferuri oricum au uh, respectat pragurile legale stabilite. Apoi, când vine vorba de contractele publice, unde agențiile europene în general întâmpină probleme, aceste trei agenții speciale uh, pot fi considerate a fi un model, însă nu toate lucrurile sunt uh, uh, perfecte. Abe, de exemplu, la testele de rezistență a făcut anumite uh, greșeli și EIOPA, din punctul de vedere al implementării celui de-al doilea pilon de pensii, nu a ajuns la convergența pe care ne-am fi dorit. Deci ar mai rămâne lucruri de făcut uh, din acest punct de vedere și uh, noua direcție propusă de Comisia Europeană este mai mult decât uh, uh, salutară. În ceea ce privește mutar, mutarea uh, din Londra la Paris după Brexit, costurile sunt importante și nu știm cine o să-și asume, cine va plăti toate aceste costuri. Să sperăm că negocierile lui Michel Barnier cu guvernul britanic vor clarifica situația și în acest punct de vedere. În general, în ceea ce privește diversele amendamente depuse de colegi, pot să spun următoarele. Mm. Unele merg în direcția potrivită și noi considerăm că trebuie să garantăm mai multă transparență și deschidere, însă trebuie să fie respectat și principiul proporționalității nu trebuie să ajungem la garantarea unei transparențe complete pentru fiecare cetățean în parte, ceea ce să îngreuneze până la urmă și să sporească costurile activității uh, acestor agenții. Mulțumesc, domnul Papa din Mulus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei Swinburne, pentru activitatea sa pe marginea acestor trei avize. După cum știți, grupul nostru politic are obiecții privind arhitectura generală a sistemului de supraveghere și plecând de la aceste obiecții, am depus uh, anumite amendamente care își doresc un grad mai mare de transparență, o mai bun, care să permită o mai bună tragere la răspundere și o mai bună măsurare a rezultatelor obținute. Această agenție trebuie să fie revizuită în mod uh, regulat și dacă li se trasează mandate suplimentare, atunci și bugetul lor ar trebui să fie sporit. În plus, ar trebui să respectăm concluziile Curții de Conturi uh, Europene și să colaboreze mai de aproape cu alte autorități de supraveghere europene și internaționale. întâlnirile cu diferite grupuri de interese trebuie să fie publicate într-un mod mai transparent, uh, existând și necesitatea protejării avertizărilor de integritate. Și mă bucură faptul că amendamentele noastre au fost primite atât de pozitiv. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, Sven Giegold.